Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît. Vă rog, stimați colegi, ocupați loc. J'ouvre la séance de notre commission des budgets. Astăzi la Comisia Bugete vă urez bun venit și vreau să vă prezint spre aprobare ordinea noastră de zi. Considerând-o adoptată. Urez bun venit tuturor membrilor comisiei noastre. Îi salut, îi salut de asemenea pe invitații noștri pentru că astăzi avem al doilea grup de monitorizare pentru a pregăti revizuirea la jumătate de parcurs a cadrului financiar multianual. Salut în special pe colegii noștri de la celelalte comisii care participă la reuniunea noastră. Reprezentanții Comisiei Europene, domnului director general Pârgi de la, de la buget, mobilitate, transport, cercetare și inovare, precum și președintele Consiliului European al Cercetării, Jean-Pierre, domnul Jean-Pierre Bourguignon, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Pentru că este prima întâlnire din acest an, vreau să vă urez uh, foarte călduros ca implicarea dumneavoastră în munca Comisiei Bugete să ne aducă cu tuturor multe satisfacții. Une quelconque frustration. Nu, sperăm să nu simțiți uh, niciun fel o frustrare între ceea ce vreți dumneavoastră să faceți și mijloacele de care dispunem. De fapt, acum puțin timp, președintele Comisiei, când și-a prezentat uh, toate urările în fața comisiei noastre, ne-a amintit că anul 2015 a fost oribil și că nu putem decât să sperăm că anul 2016 să nu fie mai rău. Cred că datorită fiecăruia dintre noastre, anul acesta va fi mai bun. Și vreau să mă adresez și către toți colaboratorii uh, din Secretariatul Comisiilor sau din uh, celelalte comisii prezenți aici și interpreților uh, fără de care discuțiile noastre ar pierde o serie de uh, nuanțe și uh, datorită cărora suntem uh, pre mai preciși. Uh, vă mulțumim foarte mult pentru această urare. Așadar, spune președintele din nou, uh, spunând acestea, aș vrea să vă spun de asemenea că și coordonatorii au uh, hotărât să pregătească un aviz pe raportul de la Econ cu privire la valoarea adăugată și că uh, și să scrie de asemenea și pentru despre lupta împotriva fraudei de TVA. Raportorii sunt raportori uh, permanenți pentru resursele proprii ale Uniunii, domnul Depre și domnul Lewandowski. S-a luat o decizie de asemenea de a pregăti un raport uh, pe, un, uh, pe, raportul, pe rolul aviației civile de la TRAN și pentru crearea unei agenții de siguranță aviatică în Uniunea Europeană. Raportorul permanent pentru aceste agenții este deja numit și este domnul Jens Geier. Am uh, decis să solicităm pe pasarea cu articolului 54 din raportul regii, înființarea programului structural pe perioada 2017-2020 și uh, regulamentele modificate, am decis ca raportorul permanent pentru Banca Europeană de Investiții și uh, să fie domnul Gardia Zapal, responsabil pentru audierile pe, pe instrumentele financiare, va uh, lucra în strânsă cooperare cu grupul B, care a propus această audiere și raportul anual pe CFM. Invităm să îl invităm să participe la misiunea Comisiei Buget în Turcia din 8 în 11 februarie. Am decis de asemenea ca misiunea la Berlin și Paris va avea loc în martie, va avea o componență de șapte membri plus, plus președintele conform scrisorii din decembrie a doamnei Georgieva în legătură cu uh, bugetarea bazată pe performanță și pentru a avea un calendar pentru următoarele reuniuni ale grupului de experți. Am uh, adresat o scrisoare Comisiei în legătură cu grup, programul nostru de lucru pe 2016 pentru ca raportorii să reacționeze la orice solicitare de cooperare din partea Comitetului Regiunilor. De asemenea, am considerat că este necesară recrutarea unui consilier special pentru serviciul de, pentru serviciul de acțiuni externe și un, un post de doctor pentru Curte de Justiție. Așadar, considerăm că putem relua negocierile rapid cu Banca Europeană de Investiții pentru a încheia acordul în legătură cu schimbul de informații prevăzut de uh, regulamentul EFSI. Uh, este așadar necesară prezența tuturor raportorilor din umbră miercuri 17 februarie la ora 17. S-a decis de asemenea să se pre, pre, pre, pregătească un raport anual în legătură cu revizuirea EFSI Raportor este José Manuel Fernández. În cadrul acestui raport um, se vom avea audieri cu reprezentanții ai băncilor publice și regionale pentru ca Parlamentul să își exercite toate drepturile și datoriile de monitorizare. Au avut loc discuții între reprezentanții comisiilor regii, bugete, econ și bugete în legătură cu programul de susținere pentru reformele structurale. Și uh, Comisia Rege este mm, responsabilă pe fond. Uh, președintele Comisiei Econ considera că Comisia Econ ar trebui să fie de fond și regii putea, ar putea să devină asociată conform regulii 55 conform dorinței coordonatorilor, dacă Econ uh, recurge la articolul 55, Comisia Bugete uh, poate să uh, pretinde să fie asociate la fel conform articolului 55. Așteptăm încă verdictul președintelui conferinței președin... președinților comisiei ați primit o comunicare a proces, al, ați primit procesul verbal al ședinței noastre din 3 decembrie 2015. Dacă aveți observații, nu văd să existe propuneri de modificări, deci consider că acest proces verbal se consideră adoptat. Eh bien, nous allons pouvoir euh, nous consacrer maintenant à nos travaux de préparation de la révision du cadre financier. Putem să ne pregătim acum de uh, această audiere în legătură cu revizuirea cadrului financiar multianual. Salut pe domnul Ian Olbricht primi, avem aici și reprezentanți din alte comisii ale Parlamentului European care sunt foarte interesate în Orizont 2020 și Mecanismul Conectarea Europei. Vă reamintesc că această dezbatere în legătură cu revizuirea la jumătate de uh, parcurs a cadrului financiar 2014-2020 a fost lansată în decembrie pe baza unui document de lucru pe care a avut doi coraportori. În acest, doi, în acest document, Comisia Bugete dorește să examineze funcționarea noilor instrumente prevăzute în, în regulamentul CFM și punerea în aplicare a politicilor prioritare pentru a atinge obiectivele strategiei Europa 2020. Se vor organiza grupuri de monitorizare până în luna martie care vor primi de la Comisia Europeană informații în legătură cu aplicarea începând cu 2014 acestor instrumente și programe și vor trece pe această bază la evaluarea eficacității programelor. De asemenea, vor examina uh, utilizarea instrumentelor de flexibilitate ale CFP și astăzi are loc a doua reuniune al celui de-al doilea grup de monitorizare. Comisia este invitată să prezinte starea de fapt a, a uh, starea actuală a programului uh, Europa 2020 și Orizont 2020 și un al treilea grup va, se va întâlni în 18 februarie pentru a discuta migrația și acțiunile externe ale Uniunii Europene. Faza pregătitoare va fi încheiată de o audiere tehnic, audiere publică în legătură cu revizuirea la jumătate de mandat a uh, cadrului financiar multianual, sesiune care va avea loc în data de 17 martie. Acum îi dau cuvântul raportorului nostru special, raportorilor noștri speciali, doamna Tomas. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, când am pregătit cu domnul Olbricht documentul de lucru și am examinat ceea ce vroiam să analizăm în primul rând în analiza actuală a CFM, uh, am fost amândoi de acord că trebuia neapărat să examinăm ce s-a întâmplat cu programele Orizont 2020 și mecanismul conectare Europei în orice caz am considerat necesar acest lucru pentru că aceste două programe au fost uh, simptomatice ale felului în care nu funcționează bine bugetul nostru. Aceste două programe arată un decalaj între prioritățile anunțate în cadrul dezbaterilor și voturilor pe CFM 2014-2020 și, pe de altă parte, presiunile care au apărut după punerea lor în aplicare și uh, faptul că bugetul lor a fost redus. În al doilea rând, uh, fiecare cu toate că suntem de acord că aceste două programe constituie bugete de investiții pentru Uniunea Europeană și uh, știm foarte bine că Uniunea are un deficit de investiții, aceste programe care reprezintă investiții excelente au uh, suferit tăieri bugetare. În al treilea rând, toată lumea cred că este de acord uh, că plus valoarea, care este unul dintre criteriile și o dimensiune foarte importantă a arbitrajului bugetar, aici valoarea, plus valoarea europeană a acestor proiecte care sunt integrate pentru cercetare și pentru infrastructura de transport, în mecanismul conectare Europei, o modalitate de îmbunătățire a legăturilor, conexiunilor între statele membre, au așadar o plus valoare fără uh, care nu poate fi contestată și în același timp din 2014 încoace, atunci când era nevoie de sume bugetare pentru a se constitui fondul EFSI, de exemplu, că exact aceste fonduri de cercetare au fost uh, tăiate pentru a se trimite fonduri în altă parte. Atunci când discutăm Eh, discutam bugetul 2016, am văzut anumite interpretări abuzive ale Parlamentului. Eh, niciodată marea majoritate a Parlamentului nu pune sub semnul întrebării necesitatea EFSI și a faptului că bugetul Uniunii trebuie să fie implicat în acest fond de investiții. Noi am contestat faptul că uh, bugetul Orizont 2020 și al mecanismului conectare Europei nu trebuie să fie uh, utilizat ca o sursă de fonduri. Am propus și alternative și am obținut în parte uh, satisfacție pentru că în parte s-a utilizat marja globală pentru a evita ca tăierile de la fondurile de cercetare să fie prea uh, voluminoase. Și la ultima noastră întâlnire a grupului de monitorizare pentru revizuirea CFM. Deja am auzit din partea Comisiei niște cifre alarmante. Vom vedea astăzi dacă acestea se justifică în legătură cu o serie de proiecte de cercetare excelente care au fost revizuite din lipsă de fonduri. După aceea, în ceea ce privește durata CFM, la ultimul mm, atunci când am votat asupra acestui cadru financiar multianual 2014-2020, Parlamentul a fost eh, oarecum șocat să constate că a trebuit să se pregătească acest buget și să, să fie votat pentru un Parlament care urma să primească un nou mandat și care nou Parlament nu mai avea posibilitatea de a dezbate acest buget. Iar acum ne confruntăm cu aceeași problemă, pentru că în anul 2017-2018 începem să pregătim uh, cadrul financiar multianual pentru perioada următoare și probabil uh, va exista o dezbatere pe care am uh, indicat-o în documentul nostru pregătitor. Da, într-adevăr, domnul Olbricht va trage concluziile. Vom structura conversația noastră în felul următor. În primul rând, vom discuta ceea ce s-a realizat în legătură cu cele două programe Orizont 2020 și Mecanismul Conectare Europei și ceea ce ne așteaptă în a doua parte a acestui CFM cu o secvență pe Orizont 2020 și alta ce mecanismul conectarea Europei. Și ultima parte va fi dedicată articulării cadrului financiar multianual. Deci, cu voia dumneavoastră, începem cu Orizont 2020. Îi dau, prim, primul rând, cuvântul Comisiei, domnului Jack Methei. Distinguit membru de comité, merci. Domnule președinte, Stimați deputați din această comisie, vă mulțumesc foarte mult în primul rând pentru urări. Vreau să vă transmit același lucru și dumneavoastră tuturor deputaților din comisie, tuturor uh, colaboratorilor care ne ajută. Sper să avem un an pozitiv. Cred că acesta este cuvântul cel mai potrivit. Ceea ce voi face eu acum, voi încerca să vă vorbesc despre orizontul 2020, foarte pe scurt și o să vorbesc despre patru puncte. În primul rând, o stare de fapt despre unde ne aflăm după 2 ani, o idee despre ce s-a întâmplat în programul cadru uh, anterior, pentru ca să asigurăm o continuitate. După aceea o să ne uităm la câteva rezultate concrete pentru ca să vă putem uh, demonstra dovezile efectelor pozitive și apoi o să vorbim despre legătura dintre EFSI și Orizontul 2020. Vedeți aici um, un tabel, vedeți câteva vești pozitive. După un început destul de turbulent în bugetele 2014-2015, dar cu ajutorul foarte prețios al COBU, am intrat într-un mod de croazieră, la o viteză de croazieră, unde avem cam 111 miliarde de euro ca contribuție iar în ultimele date pe care le-am primit din, data, din baza de date, vedem mai multe propuneri, vedem foarte multe propuneri eligibile care au venit, peste 70.000 de propuneri eligibile și peste 8.000 de proiecte care au fost reținute și uh, analizate. Și apoi avem un prim punct la care aș vrea să vă atrag atenția, și anume rata de succes medie, care este de 12,1%, care este o cifră destul de scăzută. Dacă ar fi să comparăm cu programul cadru anterior, unde această cifră era mult mai ridicată. Capacitatea de absorpție este de asemenea interesantă. Ce spune aceasta? Spune că din toate proiectele care sunt uh, de succes și trec de evaluare, ar putea să fie finanțate așadar dacă ar exista bugetul. Dar din cauza limitărilor de buget putem să finanțăm cam unul din patru din aceste proiecte excelente. Așadar există oarecare tensiune în acest sens. Pentru restul uh, chestiunilor implementăm bugetul 100%. Următorul punct important este o imagine pe scurt a programului cadru vechi, cam uh, destul de puțin față de uh, suma destul de mică față de acesta, 55 de miliarde. Vedeți însă foarte multe date importante în această grafică și e important să ne uităm la aceste date pentru că e vorba de un program uh, foarte complex, în timp ce Orizontul 2020 e doar de 2 ani. Aceasta vă va putea da o idee despre numărul de publicații aici și de bază științifică, acest program a fost considerat foarte de succes pentru că a crescut nivelul de excelență în Europa. Vedeți aici numărul uh, de proiecte finanțate din cadrul uh, PC7, având o medie destul de bună și o revizuire foarte bună, de asemenea și o recenzie foarte bună. Vedeți și că participanții sunt foarte ridicați, vedeți că majoritatea sunt, organiza organizații sau universități, se vede și numărul de organizații, aproape 30.000 de organizații, deci nu e vorba de un club închis, ci avem foarte multe, mulți participanți noi. Vedem și care sunt banii care au fost distribuiți, vedem că majoritatea, 86%, vin, merg la Uniunea Europeană, dar avem și țări asociate care contribuie financiar la programul acestea, dar care, deci, participă, dar și plătesc. Și apoi avem alți participanți din restul lumii. Apoi, mai avem alte informații în ceea ce privește rezultatele. Vedem că există totuși un decalaj de timp în proiectele de cercetare proiectele sunt în curs, se termină și abia după câțiva ani putem vorbi de o repetiție a unor uh, patternuri de produse, de piețe și nevoi. Însă vedem deja un număr de tipologii, să spunem, de numărul de aplicații, numărul de proiecte, seamănă și există o tendință clară. Vedem și că unele programe sunt de mare succes. Aici am subliniat, de exemplu, un program foarte popular care este numit Marie Sklodowska-Curie și vedeți că acest proiect atrage persoane din toată lumea. Și veți auzi probabil despre acest uh, proiect și o să vă spună și Jean-Pierre Bovignon despre el și despre alte proiecte de succes care chiar au fost uh, proiecte far în Europa. Să ne uităm un pic și la impactul programului cadru 7, pentru că e interesant să vedem această diferență și iată ce constatări am putut să facem noi. Sunt cifre foarte importante, zic eu, din punct de vedere macroeconomic. Creșterea economică, investiția în FP7 a creat, după analizele făcute, cam 20 de miliarde de euro pe an în decursul a 25 de ani. Deci e vorba de 20 de miliarde pe an. În ceea ce privește locurile de muncă, greu de cuantificat, dar suntem siguri de 130.000 de locuri de muncă în cercetare. Acestea sunt uh, locuri de muncă directe care au uh, decurs din activitatea în FP7, dar suntem foarte siguri și de acele joburi indirecte care au fost uh, create datorită investițiilor din acest program peste 25 de ani. E vorba de cifre foarte mari. Și pentru ca să facem un calcul simplu, noi estimăm că un euro investit în FP7 a generat cam 11 euro de beneficii economice. Ceea ce înseamnă o productivitate foarte bună și un rezultat foarte bun. Apoi vreau să vă dau câteva exemple concrete. Unul este foarte cunoscut de către toată lumea, criza Ebola, și anume vreau să vă arăt că prin programele pe care le aveam am reușit să răspundem foarte repede la criza care a fost. Au fost peste 11.000 de morți în criza Ebola, iar noi într-un stadiu de urgență am putut să adunăm echipe, resurse și să lansăm proiecte rapide în urgență, venind cu câteva concluzii științifice foarte importante despre acest virus și despre felul în care poate fi combătut. Avem mai mult decât doar proiecte, avem o inițiativă tehnică, AMI se cheamă, care a contribuit cam cu 25 de milioane de euro în această investiție. Trebuie să știm că se poate, pentru că o să mai avem și alte probleme, alte crize. Poate ați auzit de virusul Zika, care creează acum uh, probleme și crize în Brazilia. Am văzut în această dimineață că un prim caz a apărut în Europa și de obicei sunt în țarii care transmit acest virus. Probabil că știți cum se întâmplă, cum se răspândește așa ceva. E important de aceea să gestionăm uh, aceste provocări. Apoi, Altă chestiune industrială mai degrabă. E vorba de o cauză importantă care ține de mediu. Știți că aviația este considerată un poluator foarte important. Dar aici se, com- se combină trei elemente, apă, dioxid de carbon și un uh, alt, uh, para, un alt parametru, și se finanțează așa numitul Solar Jet, un proiect european care ar putea să folosească gazul de, cu efect de seră. Există tehnologia pentru a o face și să vedem dacă se poate face acest lucru. Un alt exemplu este din uh, Marea Britanie, doamna Helen Ray, care este foarte talentată, o bursieră de la ERC, și a lucrat în, uh, Marea, în Statele Unite, este specialistă în uh, aspecte monetare, a fost la Davos săptămâna trecută și înțeleg că a impresionat uh, foarte mult economiștii. E parte dintr-o generație de tineri economiști talentați și este, de asemenea, o bursieră uh, ERC și această bursă, care nu este acordată decât unor persoane excelente, este că vine din, Marea, din Statele Unite, dar vine să lucreze în Europa. Așadar, vedeți aici o adevărată valoare adăugată în ceea ce privește potențial uman și resurse. Și o să închei cu o legătură între EFSI și Orizontul 2020, pentru că doamna raportor Toma a menționat această legătură. Știrile sunt destul de bune pe acest front. Se pare că sinergia dintre cele două instrumente merge foarte bine. Avem două ferestre în FC. Una este cea din domeniul infrastructurii și inovării. Și ceea ce spune slide-ul aici este că în ceea ce privește proiectele de inovare și cercetare au fost finanțate deja o serie destul de mare în mai multe domenii până acum și alte operațiuni legate de proiecte care au de asemenea un, uh, o componentă de cercetare, dezvoltare și inovare. Posibilitatea de cofinanțare este de asemenea una esențială și interesantă în cadrul acestor combinații. Am reușit așadar să mobilizăm foarte multe investiții suplimentare, aproape 25 de milioane până acum, miliarde, îmi cer scuze. Și ceea ce putem face acum uh, e să mai vorbim și despre IMM-uri. Acest slide se concentrează pe IMM-uri. Știți că avem mai multe posibilități. Una se referă la um, capital și anume cu implicarea EFSI și BEI Beiul care și-a mm, delegat mandatul și în cadrul EFSI de 1,39 de miliarde, se poate vorbi de astfel de, de fonduri în această sumă, care merge direct către IMM-uri și mid-caps-uri. În ceea ce privește Orizontul 20 și instrumentul Inofin uh, Garanția pentru IMM-uri, datorită EFSI, am putut să facem front-loading pe acest uh, instrument financiar Orizontul 2020 pentru că nu mai aveam destule mijloace la buget și datorită acestui front-loading am avut 700 de mii de 700 de milioane de euro în plus pe care am putut să le folosim și să investim în IMM-uri și mid-caps-uri. Suntem foarte mulțumiți de succesul de până acum. Avem un miliard de euro buget pentru garanția pentru IMM-uri, dar așteptăm să o epuizăm în 2017 în loc de 2020. În ciuda adăugării EFSI. Și acum concluziile pe care vreau să le trag. În primul rând că avem un impact foarte pozitiv al uh, programelor cadru uh, FP în ceea ce privește randamentul pe investiții. Avem o capacitate de absorpție foarte ridicată, executăm 100% uh, bugetul și am putea finanța proiecte mm, foarte bune. Și, de asemenea, am notat o sinergie foarte bună între două instrumente, Orizontul 2020 și FC, care lucrează mână în mână. Așadar, e pozitiv și mai ales al doilea punct e foarte important. Vă mulțumesc foarte mult! Merci, Monsieur Mete, pour euh, ces précisions très éclairantes. Mulțumesc pentru aceste precizări și pentru clarificările făcute care ne mai liniștesc, de fapt, temerile pe care ni le-a creat Orizontul 2020. Le fond de garantie de l'EFSI. Je vais maintenant donner la parole. O să dau acum cuvântul președintelui Consiliului European de Cercetare, domnul Boghiniu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, <clears throat> Mesdames et Messieurs, Monsieur le Stimați eh, membrii Parlamentului European, eh, mulțumesc că, eh, că mi-ați dat posibilitatea să iau cuvântul la începutul unui proces foarte important pentru viitorul Europei care acum cunoaște foarte multe tensiuni de diverse nature, naturi și trebuie să facă față multor provocări, iar instituțiile trebuie să profite de toate ocaziile pe care le au la dispoziție, ceea ce dă o mare însemnătate revizuirii de la jumătatea parcursului a bugetului european care a demarat. Știu că Parlamentul European e hotărât să folosească toate elementele pentru a propune o astfel de adaptare care să oglindească prioritățile și noile structuri eh, din secolul 21. Uh, aceasta este numită a patra revoluție industrială, tema um, World Economic Forum de la Davos uh, anul trecut, unde știința își va aduce contribuția într-o manieră fără precedent, um, cu um, enfază pusă pe inovație și pe cunoștințe și tehnologii noi. Una dintre responsabilitățile esențiale ale fiecarei generații pentru a pregăti pe urmă, este cea de a o pregăti pe următoarea și de a-i da Mijlocele de a, o depăși, de, a, de a o depăși. Această preocupare este mai dificilă, mai ales în momentul în care există foarte multe presiuni asupra acestei generații. Iar această generație este miezul misiunii uh, noastre, a celui de-al șaptelea program cadru de cercetare și în perioada uh, bugetară în uh, pilonul știință excelentă a orizontului 2020. Cercetătorii finanțați de ERC își aduc contribuție la cel mai înalt nivel uh, Uh, în viitorul Europei, unde Europa va fi un loc privilegiat pentru știință și folosirea științei societate. Prin impactul activității lor, cercetătorii își aduc contribuția la răspunderea provocărilor, fiindcă adesea progresul științific se traduce în inovare radicală care duce, poate duce la o aplicare durabilă, așa cum arată foarte multe exemple. Printre aceste programe europene, eh, misiunea lui eh, institutului nostru este foarte simplă și anume să ofere o finanțare consecventă pe, dure, pe o durată de 5 ani oamenilor științifici selecționați pe baza ideilor lor ambițioase în toate domeniile, de la fizică, la inginerie, la știința vieții și științele, și la științele uh, uh, umaniste și sociale. Singurul criteriu este selecția ști... pentru selecție este calitatea științifică fără alte ingerințe. Nivelul foarte ridicat al concurenței, o rată a succesului de numai peste 10% garantează excelența. Asta motivul pentru care în 8 ani de, de la cre... crearea uh, ERC acesta devenind un semn al excelenței recunoscut la nivel internațional în comunitatea științifică. Consiliul Științific al ERC are responsabilitatea de a defini utilizarea bugetului, a ales să, consacre, să, să utilizeze două treimi pentru tinerii cercetători cu vârste între 30 și 40 de ani, unii sunt chiar mai tineri de 30 de ani, ceea ce reprezintă peste 4.000 de tineri cercetători care au devenit autonomi din punct de vedere științific. Aproape 40.000 de doctoranți și postdoctoranți lucrează în echipele RC, 26% vin din afara Uniunii Europene iar uh, membrii Consiliului Științific uh, au grijă să folosească cât mai bine bugetul de care sunt răspunzători. De ce au hotărât să evalueze ex post în mod independent primele contracte care au fost finalizate uh, pe lângă raportul financiar, financiar și științifice pentru a-și da seama dacă obiectivele ambițioase de a atinge noi frontiere ale cunoașterii, dacă aceste obiective au fost atinse. Și o să revin oamenii de știință au relații strânse cu comunitatea. Știm foarte bine care sunt condițiile în care știința se poate dezvolta la cel mai bun nivel și, și libertatea de inițiativă este un lucru foarte important. Noi credem în proces, într-un proces simplu care să sublinieze calitatea științifică. Piesa unghiulară a acestui dispozitiv este calitatea evaluării. Pentru fiecare cerere de candidaturi, și avem trei la număr pe an, aproape 350 de oameni de știință la nivel, de înalt nivel, Deci, cum spuneam, aproape. Deci, acest proces trebuie să fie totuși flexibil pentru a răspunde incertitudinilor cercetătorii la nivel înalt și pentru a face față unor schimbări de strategie pentru a atinge obiectivele pe care le au oamenii de știință. funcționarea foarte profesionistă a agenției ERCA, eh, care, eh, care, care se ocupă de funcționarea ERC, duce un rol decisiv în ceea ce privește mm, Consiliul, eh, activitatea Consiliului Științific de a convinge cei mai buni oameni de știință să participe la evaluare. Iar uh, gestionarea contractelor uh, are un, o rată de apreciere de către beneficiar de 93%, foarte satisfăcuți și satisfăcuți, așa cum arată o anchetă de satisfacție condusă de comisie în mod independent. Aceasta este o performanță extraordinară care făcut posibil, a fost făcută posibilă doar de angajamentul total al personalului de la ERCA. După aproape 10 ani de funcționare și, uh, iată, o perioadă în care 9 miliarde de euro au fost distribuiți între 6.000 de laureați, ERCA are un nivel global de cheltuie de, trans- de administrație foarte scăzut, un nivel de eroare de gestionare de 1,35% și un timp mediu de punere în aplicare a creditorilor de 22 de, uh, de zile. Și uh, ERC și-a folosit întotdeauna bugetul 100%. Iată, deci, un exemplu de gestiune foarte bună, ceea ce arată că uh, nivelul de excelență este impresionant. Poveștile cunoate cu succes abundă și uh, din ce în ce mai mulți uh, oameni de știință de la ERC au primit um, premii Nobel și medalii Fields. Ceea ce o, un exemplu în acest uh, sens este faptul că o treime din laureații ERC au publicat un articol care se află între 1% dintre articolele cele mai citate din, cele, din peste 40.000 de publicații uh, iar aceste publicații sunt cele pe care cei din industrie, guvernele și ONG-urile le, le au în vedere în momentul în care caută noi piste de inovație radicală. Iată, mai, mult, mai multe brevete au fost depuse decât ne așteptam, fiindcă nu este principalul obiectiv acesta al programului. Cam, iar, iată, suntem la la începutul existenței sale, ERC nu atribuia decât câteva sute de contracte în fiecare an, iar numărul a crescut considerabil în următorii, următorii ani. Evaluarea ex post, făcută în mod independent, arată că 20% din contracte au dus la un progres științific, o definiție foarte strictă a ce înseamnă un, progres, un progres uh, științific și 51% un progres major. Deci 71% de cazuri de succes uh, de peste media. Acest exercițiu uh, independent de evaluare va fi repetat din din 3 în 3 ani, ceea ce ne permite să dovedim calitativ că cercetările finanțate de ERC au un impact considerabil ducând la um, o înțelegere mai bună a lumii care ne înconjoară pentru uh, a ajuta pe uh, oamenii de știință să, ex- să exploreze dezvo- evoluțiile Uh, mai îndeaproape ale pieței și um, nevoile sociale, Consiliul a instituit un program uh, dovadă a conceptului care s-a bucurat de mare succes și cu alți parteneri, cum ar fi European Business Angels Network, iar obiectivul este să ajute sectoarele noi uh, din industrie și servicii. Abordarea Comisiei uh, în ceea ce privește instituția, instituirea ERC nu a fost o poziție idealistă și dovedește că este cea mai bună modalitate de a uh, duce la un progres radical în cunoștințe. În momentul acesta, în momentul în care Uniunea Europeană se confruntă cu mari provocări, este important uh, să se facă o alegere bună. Pentru acești oameni de știință care și trebuie să se bazeze pe cei care vor să obțină progres. Dar este suficient pentru progres să se bifeze căsuțele necesare. Trebuie să se mobilizeze toate energiile și persoanele capabile. De ce o abordare timidă nu este soluția? Trebuie ca Uniunea Europeană să investească în cercetarea de soluții pentru viitor și acest lucru să se vadă în bugetul său spun că Europa este un continent bătrân și atât. Creând ERC-ul în 2007, instituțiile europene, unde Parlamentul European joacă un rol foarte important, au dovedit că puteau să inoveze în mod radical în ceea ce privește sistemele folosite pentru a crea noi spații de acțiune. Valoarea, ajut, valoarea adăugată a ERC este foarte clară, fiindcă are mecanisme fără urmă de compromis și deschise în lumea întreagă și nu există clientelism sau aranjamente care fac jocuri la nivel local. Chiar dacă este tânăr, ERC este considerat considerat deja un partener de bază pentru agenții de, de finanțare străină cum ar fi eh, Statele Unite, China, Japonia și Corea. Iată cum, eh, sau, când s-au creat eh, acorduri rapide care au permis cercetătorilor lor să participe la proiecte ERC în Europa. Mai multe țări și-au reformat sistemul de finanțare și au creat structuri care dublează structura ERC. ERC poate să facă și mai mult. Acest al șaptelea program cadru s-a oprit în 2007, 2013 și perioada bugetară 2014-2020 a început cu trei ani de buget, de, de buget Uh, cu uh, un, uh, o întârziere de o, 100 de milioane de euro. Iată de ce au existat restricții în ceea ce privește renoirea unei candidat, unor candidatori în Consiliul Științific, ceea ce a fost considerat cam severă. Această condiție de evaluare este totuși eficientă. Dar ERC refuză un, foarte multe solicitări de la un nivel foarte înalt. În cele cinci apeluri din 2014, o mie de proiecte la nivel înalt uh, care au fost uh, discutate și aprobate de Comisia de Selecție nu au putut să fie finanțate și uh, acest, această finanțare ar fi costat 1,8 miliarde de euro. În ciuda restricțiilor, rata de succes mediu este tot cea de 11-12%, iar pentru proiectele individuale, Uh, acest lucru ar putea să-i facă pe oamenii de știință foarte înalt calificați să nu, să nu își mai ofere candidatura. ERC a finanțat mai puțin de 1% din, din cercetarea din Europa și creșterea semnificativă a numărului de laureați a ERC, fără să se afecteze calitatea proiectelor, este posibilă. Se poate să se pună mai mult accent pe comisiile, se poate să, să le se ceară comisiilor de selecție să-și ia mai multe riscuri iar resursele uh, ar trebui să fie 1,5 miliarde de euro și uh, pentru a spori sfera de acțiune a ARC în ceea ce privește cercetarea interdisciplinară, care este foarte importantă în ceea ce privește a patra revoluție industrială, iată ce s-ar putea face. În, 2012, uh, un program care dorea să facă din să financeze proiectele uh, Um, a, um, a fost redus. Iar acest studiu cu o vizită pe teren uh, a convins pe toată lumea, pe, chiar și pe cei mai sceptici, că aceasta este o cale de urmat, pentru, dar cu condiția să se evite situația care a pus piedici anterior, ceea ce necesită ca un um, astfel de program să aibă uh, fondurile necesare, 400 de milioane de euro pe an. Cred că pentru ca Europa să fie la înălțimea așteptărilor cetățenilor săi, instituțiile trebuie să fie hotărâte și inovatoare. Asta au făcut în 2007, creând ERC, primul program de cercetare la nivel european concentrat pe cercetători individuali. Așa cum spune domnul comisar Moedas, ERC este cel mai bun lucru pe care l-a făcut Comisia Europeană pentru Știință, fiindcă se vorbește peste tot despre el și impactul său se face simțit peste tot. Acest program și-a, și dovedit dobândit eficiența remarcabilă și a devenit o referință recunoscută de toată lumea în foarte puțin timp. Sunt convins că poate face încă mai mult cu ajutorul dumneavoastră, care nu și-a ajuns nici la forma sa finală, nici la viteza de croazieră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Mă întorc acum către co-raportori înainte de a da cuvântul în sală într-o rundă de întrebări și răspunsuri de nu mai mult de 25 de minute. Doar domnul Mete a luat uh, cuvântul numele comisiei. Dacă dorește cineva de la comisie, de la alte direcții generale, să mai ia cuvântul, uh, vă dau, vă dau imediat cuvântul. Domnule Ulrich, doamna Toma, doriți să luați cuvântul? Da, am uh, câteva întrebări scurte să se lămurească lucrurile, mm, să nu vi înțeles eu greșit. Am înțeles că Comisia era mulțumită de, de legătura între EFSI și programul, și programul Orizont 2020 în ceea ce privește complementaritatea finanțării, dar s-a evaluat dacă acest program a fost afectat de reducerile de la EFSI care au avut loc deja sau dacă sau dacă această cofinanțare ar fi fost uh, oricum acoperită de dispozițiile, dispozitivele existente. Și în al doilea rând, și mi-ați răspuns într-o oarecare măsură aici, uh, FC ar putea să aibă consecințe, e vorba de reducerea uh, cheltuielilor referente FC, ar putea să aibă consecințe su- suplimentare în ceea ce privește anticiparea bugetară, în ceea ce privește proiectele pentru perioada în 2014-2020, mai ales în prima perioadă bugetară, fiindcă uh, costurile bugetare se opresc în 2017. Uh, Ulrich, uh, ai întrebări? Da, o singură întrebare, fiindcă în momentul în care uh, trecem la revizuirea CFM, aș vrea să lămuresc niște lucruri înainte. Deci, care este dinamica dacă comparăm uh, cadrele financiare, ultimele două cadru, uh, cadre anterioare? Cum stau lucrurile? O stă mai bine acum în acest cadru financiar decât uh, înainte sau stau lucrurile la fel? Nu vreau să spun nimic în legătură cu FC, dar care e diferența până la urmă? Avem aceeași dinamică sau, sau mai una mai uh, înceată? Care este situația? Domnule Emete, doriți să le răspundeți raportorilor? după care dau cuvântul în sală celor care doresc să pună întrebări. Mulțumesc! Vreau să-i spun doamnei Toma, în primul rând, în ceea ce privește planul aritmetic, lucrurile stau în felul următor. 2,2 miliarde de euro au fost luate din uh, pachetul financiar inițial al orizontului 2020. Așa stau lucrurile, asta este un fapt. Aceste două instrumente, totuși, însă, beneficiat de oarecare sinergie, ceea ce reprezintă un lucru bun. Știți că în uh, orizontul 2020 exista acea secțiune instrumente financiare, iar uh, în această articulație își găsește rădăcina această sinergie. Astfel, deci, acest, aici există o mare compatibilitate. Toate lucrurile, toate bune până acum. So far, so good, cum se spune în engleză. La nivelul proiectelor, deci avem mai puțin, mai cu 2,2 miliarde de euro mai puțin în orizontul 2020. Deci, mai puține granturi, mai puține subvenții cu această sumă, dar, bineînțeles, raționamentul acestei uh, distribuții diferite este că în loc de granturi, se folosesc instrumente financiare. Loan equity, deci investiții în, capital de risc. Există deci o paradigmă diferită. Iar primele rezultate pe care le avem uh, în ceea ce privește finanțarea de proiecte, cercetare și inovare, ne fac să credem că este vorba de o investiție rezonabilă și aceasta va da roade. S-a spus deja, a spus deja domnul comisar că este mulțumit de modul în care au început lucrurile, dar se așteaptă la mai mult. Cercetarea și inovarea reprezintă priorități ale EFSI și noi sperăm, încurajăm toți, sperăm și încurajăm pe toți operatorii să să subscrie la EFSI și să mm, beneficieze de mm, acest instrument în ceea ce privește inovarea. Iată, am încercat să vă răspund practic, pragmatic, diplomatic în același timp la uh, orizont 2020 ar fi dăunător uh, să reducem prea mult uh, structura granturilor, fiindcă aici este în joc uh, aspectul reț- rețelelor. La EFSI, raționamentul logic este oarecum diferită. Deci nu trebuie să se bată cap în cap aceste două instrumente, ci să, fie, să acționeze împreună. Ceea ce este uh, dinamici, dinamica, v-am prezentat deja cadrul financiar acest cadru financiar pentru că uh, avem deja rezultate. Orizont 2020 și uh, nu avem încă rezultatele finale. Trebuie să ținem cont și de criza care a avut loc. Orizont 2020 are un, uh, o, o altă proiectare, se concentrează mai mult pe uh, program, pe provocările societale, dinamica este diferită, dar rata de succes este foarte mare și știți foarte bine ce înseamnă provocări sociale, COP21, energie, schimbări climatice și așa mai departe sau uh, Revoluția Industrială 4.0. Tensiunea pe care am, despre care am vorbit, care s-a acutizat uh, acum are legătură cu rata de succes. Aici asistăm la o degradare. Avem un pachet financiar mai mare, 70,7 miliarde de euro, mm, față de 55 pentru aceeași perioadă de timp, dar asistăm și la o reducere a ratei de succes, ceea ce înseamnă că avem mai multe solicitări, programul atrage ă, solicitări cu mai mult succes, este mai interesant, mai atractiv, fiindcă există mai uneori reduceri la nivel național. Asta este realitatea. În momentul în care bugetul este redus la nivel național, atunci oamenii sunt mai dispuși să, ă, să apeleze la Europa dar uh, cifrele pe care le avem uh, de 12,5% rata succesului este prea scăzută la nivel internațional. Uh, și Jean-Pierre a spus asta, a, a vorbit și despre asta. Uneori, a, la unele programe, rata de succes este de minus 3%. Mm, la unele programe tehnologice, de pildă. Iar asta este foarte periculos, fiindcă uneori acestea nu mai sunt programe de cercetare și inovare, ci pur și simplu o loterie, un joc de noroc. Trebuie să găsim soluții pentru a face față acestor greutăți. Vă mulțumesc. Merci. Alors, Mulțumesc. Atunci dau cuvântul colegilor care doresc să vorbească. Avem 15 minute la dispoziție și am 6 solicitări. Domnul Rubic, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Vedem că s-a creat aici o dinamică extrem de interesantă. Pe mine m-ar interesa mai ales dinamica internațională felul în care programele acestea se dezvoltă în afara Uniunii Europene și care sunt prioritățile pe care noastră le-ați stabili pe viitor. Merci, Madame Audi. Mulțumesc, doamna Audi. Vă mulțumesc. Salut uh, faptul că se spune foarte clar că vorbim aici despre viitorul Europei, Orizont 2020 și ERC. Uh, după cum deja s-a spus, există uh, și o viziune înapoiată a Europei uh, comparativ cu o viziune a Europei care se îndreaptă către viitor tot în contextul fondurilor europene care acordă stabilitate pentru investiții pe proiecte industriale pe termen lung, aș fi interesată și să știu care este răspunsul dumneavoastră în cadrul revizuirii CFM cum putem să rezolvăm problema al adoptării acestor fonduri, că avem multe proiecte de succes care îndeplinesc criteriile, dar nu primesc uh, suficientă finanțare. Nu știu dacă este în, uh, la punctul Orizont 2020, dar într-o lume ideală am dori să consolidăm uh, aceste domenii deficitare în perioada restantă a CFM. Vă mulțumesc, domnul Manca. Vă mulțumesc foarte mult și eu doresc să vă mulțumesc pentru această prezentare extrem de interesantă. Uh, în decembrie, la Comisia Industrie, l-am ascultat pe domnul comisar Katainen, care ne-a prezentat proiectul EFSI și era entuziasmat în legătură cu această listă și felul în care au fost preluate aceste proiecte. A menționat un proiect în Franța, pentru a îmbunătăți eficiența electrică a imobilelor. Era vorba de imobile private și finanțarea era 1 la 1, deci 50%, 50% din partea investitorilor privați și 50% din partea Uniunii Europene. Și când eram șef al unei uniuni teritoriale, uh, spuneam că nu am nevoie de un plan Juncker pentru o asemenea investiție. Nu este un, uh, o investiție unde să fie nevoie de capital de risc. Katainen i-a întrebat pe investitori de ce au nevoie de bani de la comisie și investitorii au spus că au nevoie de bani europeni dar eu aș spune că poate Comisia ar trebui să revizuiască dacă aceste investiții reprezintă investiții cu capital de risc, pentru că ar putea să fie făcute și foarte bine și fără fonduri comunitare. Poate că suntem uh, chiar uh, la, uh, în avangarda cercetării și a investițiilor la nivel global vom avea, vom face această monitorizare și în reuniunile următoare. Domnul Fernandez, mulțumesc, domnule președinte, constat că Orizont 2020 are aproape același efect de multiplicare ca și planul Juncker. Dacă planul Juncker are un efect de 15 ori, întrebări aș dori să pun întrebările care sunt foarte importante pentru noi. Parlamentul este de părere că trebuie ca fondurile care au fost uh, scăzute să fie redate înapoi. Este aproape un miliard de euro până la urmă, pentru că avem acest efect de multiplicare. Dar există și o sinergie și trebuie să fie foarte clar că aici este vorba de o complementaritate și nu de o înlocuire. Ceea ce face acum F.C. este trebuie să fie ceva ce Orizont 2020 nu poate să facă, pentru că altfel nu avem adiționalitate. Principiul planului Juncker este adiționalitatea. Și dacă cineva vine și ne spune că nu este nevoie de 2,2 miliarde pentru că EFC tocmai uh, face ceea ce ar trebui să facă Orizont 2020, concluzia mea ar fi că nu se respectă regulamentul, pentru că regulamentul impune o clauză de adiționalitate. Așadar, sunteți de acord cu această idee că cu această idee a Parlamentului în legătură cu revizuirea CFM și în, în special în chestiunea adiționalității și a returnării fondurilor care au fost tăiate pentru a fi puse în fondul de garanție. Cât care este suma care poate să fie adecvată, pentru că poziția noastră este să se ramburseze toate fondurile care au fost tăiate prin favoarea garanțiilor. Mulțumesc, domnul Luhan. Domnul Von. Mulțumesc. Primul meu comentariu este în legătură cu uh, imaginea pe care ne-ați arătat-o în legătură cu studiile de caz, în special uh, cazul care examina uh, Ebola. Am fost impresionat să văd cum a ajutat bugetul Uniunii Europene pentru a se acționa împotriva Ebola. Bineînțeles că atunci când a apărut epidemia de Ebola, eu am văzut doar uh, în, în presă doar acțiunile Statelor Unite și sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră și mulți din Uniunea Europeană nu sunt conștienți de faptul că Uniunea Europeană a fost activă în criza Ebola. Deci este o lecție pentru noi. Trebuie să uh, facem mai cunoscut ceea ce face Uniunea Europeană în domeniul cercetării. Și trebuie să arătăm de asemenea că obținem rezultate reale. În ceea ce privește celelalte întrebări, acolo la imagine cu sinergiile erau multe exemple unde s-a folosit finanțare EFSI pentru cercetare și dezvoltare, însă mi s-a părut că apărea doar un exemplu unde Eh, s-au folosit bani de la Orizont 2020 și de la EFSI pentru un proiect și sper că vom avea mai multe exemple eh, pentru a vedea cum funcționează împreună Orizont 2020 și EFSI. De ce nu s-a întâmplat acest lucru? Pentru că suntem la, doar la început sau și urmează să apară mai multe exemple în viitor? Mulțumesc, domnul Donano. Mulțumesc, domnule președinte ascultând aceste evaluări, putem să ne întrebăm de ce Comisia a ținut să ia fondurile din proiectul Orizont 2020. Dacă ne uităm la rezultate, ar trebui să facem opusul, ar trebui să dăm mai mulți bani la Orizont 2020. Eu cred că societatea noastră este în schimbare și știința trebuie să conducă această schimbare. Dacă Europa vrea să fie în avangarda acestor schimbări, trebuie să susțină cercetarea. Și nu știu dacă EFSI poate să îndeplinească aceleași funcții în domeniul cercetării. Nu sunt sigur că are acest rol de multiplicator. Eu sunt printre cei care consideră că Comisia trebuie să regândească lucrurile. Prioritatea pentru Europa trebuie să redevină cercetarea. Vă mulțumesc, domnule președinte, în spaniolă, o întrebare de caracter general. Avem acordurile de la Paris, de la COP21, considerați că ar trebui să introducem niște schimbări în orizont 2020 pentru a garanta angajamentele europene? Că aceste uh, angajamente sunt reluate în anumite angajamente concrete în legătură cu schimbarea climatică? Îndeplinim aceste obiective? dat fiind succesul uh, Orizont 2020, cum consideră Comisia și când consideră Comisia că va fi, că va fi posibil ca Orizont 2020 să beneficieze de toate resursele pe care le merită și pe care poate să le absorbă. Uh, de asemenea, cum stăm la plăți? apare iar riscul de a avea, acel, de a avea în continuare acele plăți restante care au fost o problemă majoră în trecut. Alte câteva probleme. Trebuie să știm în ce măsură programele de provocări societale și leadership industrial uh, se fac în colaborare publică și privată. Eu cred că ar trebui să avem acces transparent la aceste detalii pentru a ști ce fel de finanțare, despre ce fel de finanțare este vorba. Ar fi de asemenea interesante, am văzut că în reducerile bugetare nu s-a inclus programul de uh, inițiative tehnologice comune. Nu sunt sigur că aceasta este cea mai bună formă de a garanta uh, crearea de cunoștințe de bază. Sunteți de acord cu această preocupare a mea? Și se pare că îndepliniți previziunile de cifre pentru IMM-uri. Dacă da, atunci putem să vă felicităm, însă, în schimb, am o preocupare în legătură cu programul știință, susținere pentru societate. Se ajunge la 3,6%. Ultima intervenție, domnul Colmel. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc pentru aceste explicații foarte clare. Eu am întrebări în diferite direcții. În primul rând, aș vrea să știu, atunci când vorbim despre cotele de succes, ce este de fapt un succes? Cine stabilește care sunt criteriile pentru un succes? Cum se măsoară succesul? Am văzut cifre foarte impresionante, multe mii de proiecte, ne-ați spus dumneavoastră, au fost uh, finanțate. Câte persoane în Uniunea Europeană, în comisie, gestionează aceste mii de proiecte și le evaluează și după ce criterii? Vreau să vă felicit pentru că aveți personal uh, excelent, în mod evident, care din diferit poate să evalueze proiecte din toate domeniile posibile. Ar fi foarte interesant să auzim cum se face acest lucru, cum se garantează că lucrurile să aducă plus valoare proiectele acestea. Cum se face? Eventual, cum se poate și uh, vedea o gestiune proastă sau cum se poate evita o competiție negativă? Unii primesc, uh, uh, primesc finanțare, alții nu, pentru ca să nu se creeze o distorsiune a concurenței. Cum faceți acest lucru? Mulțumesc! Mulțumesc! cuvântul, dacă puteți să vă uh, uh, dacă puteți să răspundeți în 5 minute, ar fi extrem de util pentru noi. Vreau să-i răspund domnului Rubic. În primul rând, vreau să vă spun cum a, s-a dezvoltat uh, RC la nivel internațional, ceea ce este foarte interesant de văzut este că cele mai bune agenții pentru susținerea cercetării în diferite țări au fost gata să um, semneze un acord cu RC. Întâi am avut efse ul din America, apoi GFS-ul din, din Japonia și uh, în China am avut NSF-ul uh, chinez care a participat deci toate țările mari au fost foarte interesate de posibilitatea de a implica cercetători pentru, din diferite țări pentru a lucra într-o echipă, de a vizita acești cercetători pentru a vedea cum uh, lucrează. O să mai facem progrese de asemenea cu India, Canada, Australia și Brazilia, de asemenea, este aproape gata să intre în uh, această colaborare și cred că aproximativ într-un an o să fie gata. Adică toate țările o să fie legate la ERC. Bien. Voulez-vous répondre, monsieur Dacă doriți să răspundeți, da, cu mare plăcere. Pentru a-i răspunde domnului Rubic foarte rapid, ca și Jean-Pierre, cooperarea internațională în primii ani s-a scăzut într-o anumită măsură pentru că nu mai susțineam așa numitele state BRICS. Acestea trebuiau să contribuie cu fonduri proprii, ceea ce a creat o diferență dar situația se îmbunătățește și există semne, că, semne de redresare, însă, într-adevăr, trebuie să fim vigilenți. Doamna Moody, în legătură cu preluarea acestor proiecte, Da, în orizont 2020 există o evoluție spre uh, proiecte bazate mai mult pe inovare, mai apropiate de piață și acest lucru Uh, duce la o participare mai mare a industriei și rata de participare crește cu orizont 2020 comparativ cu programul cadrul 7, care a fost și recomandarea experților, de fapt. Am uh, avut o serie de demonstrații, de proiecte pilot care sunt, au fost foarte utile, însă uh, dezavantajul este că acestea sunt costisitoare și necesită investiții majore, însă am văzut și parteneriate public-private la care voi reveni. Pentru domnul Manca, FC, am o listă a acestor proiecte FC care au fost finanțate până acum în domeniul cercetării și inovării. Văd, de exemplu, un exemplu în Finlanda, unde FC finanțează 75 cu 75 de milioane de euro și investiția totală așteptată este 1,2 miliarde și cu, cu crearea numeroase locuri de muncă. Deci, în anumite cazuri, se pare că FC are un efect de multiplicare puternic, în alte cazuri mai puțin, însă este puțin cam de vreme să uh, decidem dacă efectul de multiplicare este scăzut sau nu. Eu cred că mai trebuie să așteptăm pentru a evalua rezultatul. Însă, în momentul actual, revedem lucrurile în mod pozitiv. Domnul Fernandez, Înțeleg argumentarea dumneavoastră în legătură cu adiționalitatea. Este într-adevăr spiritul acestui instrument Uh, celor că pentru cei care susțin Orizont 2020, și CEF, însă în cadrul uh, discuțiilor pe CFM uh, vom putea să discutăm mai mult în acest sens. Este o dezbatere politică în orice caz și uh, nu aș dori să mă hazardez acum la alte afirmații. În ceea ce privește Ebola, am contribuit 250 de milioane de euro în plus în legătură cu facilități pentru Ebola, pentru dezvoltarea vaccinurilor. Adevărul este că suntem investitori buni, dar nu comunicăm foarte bine și uh, americanii uh, sunt mult mai eficienți la comunicare. Noi trebuie să îmbunătățim comunicarea în legătură cu uh, ceea ce facem. Sunt de acord cu dumneavoastră. EFSI, Orizont 2020, uh, suntem încă la început. Deci este puțin prematur să spunem că lucrurile stau într-un fel sau altul. Pentru noi este un început bun și așteptăm mai multe domnul Denano, există mai multe feluri de a susține cercetarea și inovarea. După cum am spus, este nevoie de anumite subvenții, granturi, există și instrumente financiare și EFSI se înscrie în această linie a instrumentelor financiare. Puteți să vă gândiți și la alte mecanisme. În unele state avem uh, creditele pentru investiție și cercetare care contribuie la uh, cercetare și inovare. Adevărul este că trebuie să găsim un mix uh, oportun pentru uh, acest pentru fiecare proiect. Domnul Maraga, ați început prin a menționa COP21 și într-adevăr este vorba de o provocare a societății. Noi suntem flexibili, revizuim programul de lucru uh, anual sau bianual. Deci pot să vă spun că în uh, viitorul program de lucru vom vom dezvolta linii de activități care merg exact în sensul susținerii energiilor regenerabile obiectivele energetice pe care le-am stabilit, uh, acestea sunt cunoscute, uh, le cunoaștem și le putem îndeplini. Am avut câteva turbulențe în orizont 2020, ar trebui să luăm măsuri restrictive în domeniul plăților, însă ne apropiem din nou de viteza de croazieră la buget, uh, la Parlament, bugetul a fost adoptat ca atare, ceea ce este un lucru excelent și vă mulțumim. Ați ridicat și o întrebare pe care mi-o duc aminte din Orizont 2020. Această Eh, inițiativă tehnologică comună, parteneriatele public-private care nu sunt eh, cercetare de colaborare mm, centrală, sunt, este vorba de cercetare mm, în colaborare, dar pune accentul pe anumite domenii, cum ar fi medicina. Avem mare încredere în eficiența EFSI în ceea ce privește rata erorii, Însă acest lucru nu ar trebui să împiedice participarea nimănui. Așadar, suntem foarte vigilenți și vrem ca sistemul să rămână deschis. Uh, pentru ca cererile de oferte să fie deschise și nu restrânse. Dar depinde de domeniu. În domeniul IT, acest domeniu apare în foarte multe parteneriate public-private pentru că se investește foarte mult. Ați menționat echilibrul între participarea academică și industrie. Vrem să avem participarea industriei pentru că, în definitiv, obiectivul este de a crea locuri de muncă, însă avem nevoie de cercetarea fundamentală, pentru că acolo apar inovațiile și de aceea este atât de important uh, RC. Și am văzut o creștere mm, semnificativă. Pentru IMM-uri suntem uh, total de acord. Avem instrumente dedicate în acest sens. Avem uh, un program pentru inovare. Deci acolo rezultatele sunt bune. Domnul Colmel, uh, rata succesului este proporția între numărul de solicitări și numărul de propuneri reținute care după procesul de evaluare la evaluare, nu, noi nu facem evaluarea singuri, facem apel la experți independenți care vin de obicei la Bruxelles, mii de experți în consilii pentru a avea consiliere independentă, avem criterii de excelență, de impact, pentru a evalua calitatea propunerilor. Știu, acești experți știu care este bugetul disponibil și fac o recomandare în funcție de calitatea solicitării și conform posibilităților bugetare decidem ce putem să finanțăm. După cum vă spuneam în prezentare, vedem că o mare parte din pro- propuneri depășesc pragul, deci pot fi considerate de succes pentru că îndeplinesc criteriile, dar datorită faptului că nu avem un buget suficient, nu le putem finanța pe toate, finanțăm cam una din fiecare trei propuneri. Lucru care poate să se îmbunătățească în viitor, bineînțeles. Mulțumesc și aici se încheie sesiunea Orizontul 2020 și trecem la mecanismul conectarea Europei și vreau să dau cuvântul domnului Olivier Oldi pentru 10 minute, vă rog, dacă se poate să le respectați și nu un sfert de oră. Thank you, Chair, for, for this opportunity to... Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a vă da acum câteva informații despre unde se află în momentul de față mecanismul conectarea Europei e diferită față de Orizontul 2020. Mecanismul Conectarea Europei are o parte de inovare pentru a crea legătura între cercetare și punere în aplicare în cele trei sectoare care sunt acoperite de către mecanismul Conectarea Europei, transport, energie și ICT sau TIC, telecomunicații. Dacă ne uităm la situația totală a programului acum, după 2 ani de implementare, situația este similară cu cea a orizontului 2020, uh, cu o rată de succes destul de mare și cu un um, alocare generală, totală a fondurilor deja destul de bine în cele trei sectoare, destul de bine repartizate, cu o diferență între cele trei sectoare. Dacă la telecomunicații și energie avem cam 20%, deci o cincime din finanțare, care au fost deja mm, considerate eligibile, avem cam o rată de 90% pentru domeniul transporturilor, ceea ce înseamnă că în domeniul transportului suntem aproape la sfârșitul a ceea ce noi am putea să considerăm uh, maxima, maximul angajament pentru proiecte. Dacă ne uităm exact la um, angajamente și la plăți pentru 2014-2015, o să vedem că situația e destul de simplă. 100% este Scopul, în toate cazurile, pentru angajamente și aproape 100% este de asemenea rezultatul la plăți. Dacă ar fi să ne concentrăm acum pe scurt pe prima, prima parte, prima tranșă, partea de transport, vedem că avem o rată foarte ridicată de succes în ceea ce privește proiectele mature, am avut o primă, prim apel de oferte care a absorbit cam 12,8 miliarde alocate cam la 300 de proiecte, iar rata eroirii nu este atât de gravă precum uh, s-a întâmplat la cercetare, în sensul că condițiile de eligibilitate, criteriile pentru mecanismul conectarea Europei în transport, energie și TIC sunt mult mai mult mai mari, pentru că criterii mult mai severe, pentru că filtrele sunt mult mai bune și uh, criteriile sunt mult mai dure la început. Vă mai vedeți de asemenea că avem acum o uh, licitație deschisă pentru anul acesta care este susținută de o sumă de 7,5 miliarde de fonduri disponibile, din care avem o mare parte care vine de la fondul de coeziune cu un buget de 6,5 miliarde. De decizia um, asupra selectării unui proiect este prevăzută pentru iulie 2016. Apoi CEF Energie, în primul rând am avut o primă licitație în 2014, foarte de succes, 647 de milioane alocate pentru 34 de acțiuni. Apoi, a doua și a treia în 2015, apel de oferte 400 de milioane aproape pentru 35 de acțiuni. O susținere foarte puternică pentru prioritățile actuale am avut și în cadrul Uniunii Energetice, dar și într-o serie de priorități orizontale ale Comisiei. Mă refer aici la finalizarea izolării a unor țări așa numitelor insule energetice, dar și concentrarea pe um, blocajele care mai rămân acum și încercarea de a finaliza piața unică a energiei. În ceea ce privește telecomunicațiile, știm că bugetul a scăzut și deci a trebuit să existe o reorientare a priorităților. Aceasta explică faptul că cifrele acestea nu sunt uh, atât de semnificative precum în domeniul transportului și energiei, dar uh, vedem că succesul programului este destul de clar. Vedem că avem o diferență între finanțarea care este făcută pentru, prin uh, granturi și o parte din finanțare făcută prin uh, achiziții. Achizițiile venind direct în susținerea infrastructurilor de servicii, iar granturile fiind mai degrabă alocate unor proiecte în legătură cu Big Data și alte provocări similare pentru Europa. Dacă ar fi să ne uităm la instrumentele financiare, vedem că această instituție a fost foarte înțeleaptă când a decis despre mecanismul colectarea Europei, pentru că a anticipat, de fapt, o parte din planul Juncker măcar o parte din componenta, componenta sa uh, în ceea ce privește investițiile strategice, astfel încât pentru cele trei sectoare, dar și în domeniul cercetării, am putea să folosim uh, noile instrumente financiare pentru ca să putem atrage capitalul privat. Acesta este deci o tendință pe care am continuat-o și uh, în legătură cu obligațiunile de proiect. Vedem aici câteva cifre despre investițiile făcute în cele trei uh, domenii. Acestea au fost făcute în 2014-2015 și bineînțeles că sunt, se discută acum pentru că avem acest nou uh, elefant, ca să-i spun așa, care se numește FC și o să revin asupra acestuia mai târziu. În ceea ce privește obiectivele pentru finanțarea și pentru finanțarea și componenta de granturi, vedem că la transport este clar o nevoie de plata anticipată a unor proiecte tematice, cum ar fi, de exemplu, inovarea sistemul european de semnalizare a căilor ferate și un alt uh, nou uh, sistem de gestiune a traficului sau un nou sistem pentru industria aeronautică și pentru industria navală care are nevoie de noi standarde și care va putea promova noi forme de mobilitate, de asemenea și mobilitatea electrică. Apoi, e important să înțelegem că instrumentul financiar CEF este unul foarte inovator și că va putea după aceea să fie completat de EFSI pentru a lărgi domeniul de aplicabilitate al acestuia. La energie ne concentrăm pe finanțările pe termen lung pentru acele proiecte de interes comun, care sunt proiecte de interes general și regional și în domeniul telecomunicațiilor, modernizarea rețelelor în bandă largă este prioritatea, prioritatea numărul unu pentru a atrage noi investitori care nu sunt uh, familiarizați cu sistemul uh, de infrastructură. Dacă ne uităm la planul 2016 al mecanismului conectarea Europei, am putea, de exemplu, vedea la domeniul transportului, care mai ne stă la dispoziție, că avem uh, un portofoliu pentru țările de coeziune care pot folosi uh, o mare parte din acest portofoliu înainte ca acesta să se deschidă pentru celelalte state membre, așa cum este prevăzut în regulament. Ne așteptăm să avem uh, o sumă foarte mică la dispoziție, cam maxim 50 de milioane, astfel încât statele membre pentru, uh, în domeniul coeziunii să poată veni cu alte proiecte, dar au făcut eforturi deja foarte mari de a veni cu proiecte foarte mari. Am încercat să mm, avem 40 de milioane de euro pentru portofeliul general și s-a încercat și în Parlament o, um, o testare, așa numită um, lansare de oferte sau uh, de agitații pe tema sinergiei transport-energie, pentru care am prevăzut 40 de milioane de euro și Parlamentul a susținut acest lucru, iar restul de 800 de milioane vor fi uh, păstrate pentru mai multe propuneri de anul acesta care vor urma și în sectorul telecomunicațiilor 78 de milioane vor fi uh, de asemenea pentru proiecte din, uh, și propuneri și alte 21 de milioane pentru achiziții pentru licitații, așadar primele. Am uh, ajuns deja la o sumă foarte bună pentru CEF, uh, pentru acest mecanism. Sperăm să vă dăm elemente utile de apreciere în ceea ce privește impactul proiectului total, așa cum este el prevăzut în regulament, dar și impactul pe proiecte. Și cu siguranță vom putea să venim cu o serie de exemple de proiecte și cu o evaluare economică în legătură cu investițiile care ar putea să treacă prin aceste uh, proiecte în cele trei sectoare și uh, de asemenea pe consecin- și despre consecințele economice, cum ar fi uh, creșterea economică, dar și crearea de locuri de muncă. În final, la acest stadiu de implementare al programului, noi considerăm că ne aflăm uh, la un moment uh, de succes, un succes care a fost dictat de prioritățile corecte care au fost identificate, atât în ceea ce privește natura proiectelor pe care am vrut să le susținem, este un adevărat precursor care ne ajută să ne îmbunătățim eforturile de dezvoltare a Uniunii energetice, digitale și care ne permite și o pornire rapidă cu Fondul European pentru Investiții Strategice, după cum am zis înainte, EFSI. Vedem de asemenea că am reușit să păstrăm prioritatea pentru proiectele importante. S-a dezvoltat un plan uh, de acompaniere a acestor proiecte și am reușit să folosim uh, baza legală de, uh, care descrie și eligibilitatea proiectelor pentru a putea să ne concentrăm pe proiecte care aduc o valoare adăugată foarte mare. În sectorul de transport ne-am concentrat nu numai pe o listă lungă de proiecte diferite, ci și pe coridoare care ar putea să facă diferența în ceea ce privește îmbunătățirea mobilității Europei, dar și economia, iar în sectorul energetic concentrarea noastră, ne concentrăm mai ales pe programe de uh, regionale de energie, dar și pe TIC, care aduc uh, provocări atât în ceea ce privește infrastructura cât și în domeniul datelor. Și în final avem și instrumentele adecvate pe care le-am selectat, instrumente care combină granturi cu instrumente financiare noi, inovatoare și de asemenea am uh, testat uh, o implementare prin agenția de executare de implementare care, de fapt, preia implementarea proiectelor în cele trei domenii, deci fără nicio diferențiere. E vorba de o agenție activă care a făcut miracole în ceea ce privește accelerarea programului, atât pentru partea de grant, cât și partea de a, pentru partea de a plăti, în care se plătește. A, prima perioadă a fost redusă la mai puțin de 8 luni, de la 20 de luni, timpul de a beneficia, așa zis, și apoi timpul de a plăti a fost și el comasat de la 73 de zile la 12 zile spre binele tuturor uh, celor care promovează aceste proiecte, mai ales în situația dificilă cu care ne confruntăm acum pe domeniul economiei. Doar vreau să spun încă câteva cuvinte despre coerență și despre um, colaborare cu EFSI, pentru că este clar că în cadrul acestui program CEF nu vom vedea un transfer foarte mare către EFSI ca pierdere în niciun caz. Trebuie să spunem acest lucru pentru că ne obligă să ne concentrăm mult mai mult pe încercarea de a folosi la maxim instrumentele financiare pentru a putea să atragem cât mai multe investiții private spre binele infrastructurilor, de exemplu, în cele trei domenii. Trebuie să ne punem întrebarea următoare. Ce o să facem acum cu mecanismul um, Conectarea Europei, care este dedicat mai ales instrumentelor financiare această reflexie e în curs și sperăm să putem reveni către dumneavoastră foarte repede pentru a vă prezenta argumentele necesare ca să continuați cu un CEF foarte angajat peste EPSI ca o formă de strămoș, așa cum am explicat, sau pentru a încerca să redirecționăm fondurile în patru, din patru instrumente financiare către componenta de grant. E foarte clar că tendințele de investiții ne obligă să folosim uh, componenta de bază ca un uh, impuls pentru ca să dezvoltăm uh, acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la întrebări și răspunsuri pentru 10 minute, domnul Albrecht. Am o întrebare. Ne puteți clarifica situația fondurilor de coeziune care vin din pachetele financiare naționale? Mi-amintesc dezbaterea care avea loc. Are rost să păstreze trei ani fondurile în fondurile de coeziune uh, în pachetele financiare naționale și să nu uh, se fie, să nu fie plasate în pachetele deschise. Este o soluție bună? A fost până acum? Deci nu erau poate necesare să fie păstrate acolo. Era mai bine să fie păstrate în CFM. A fost expresia a curăța Care e situația pachetelor financiare naționale acum și care este situația cu CFM? Adică asta este important pentru noi acum. Ce să facem acum și ce să facem după 2020? Mulțumesc. Monsieur Onidi, voulez-vous répondre à notre rapporteur, s'il vous plaît? Veți răspunde, domnule răspundeți, raportor, vă rog. Pachetul uh, uh, pentru fondul de coeziune este un succes. Toate țările de coeziune sunt mulțumite de această inovație. Și vreau să laud autoritatea bugetară și mai ales Parlamentul care au apărat această inovație până la sfârșit. De ce? Țările percep acest lucru ca un ajutor suplimentar pentru a demara proiectul rapid și mm, sunt sprijinite în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui proiect principala diferență în, între ce se face um, la fondul de coeziune și la ESIF este următoarea. La ESIF ai mai multă libertate în ceea ce privește alocarea banilor, la pregătirea proiectelor. Iar la CEF nu ai această libertate de identificare a proiectelor, fiindcă avem criterii de eligibilitate foarte stricte și uh, suntem foarte stricți, nu dorim uh, ca um, pentru proiectele de transport să fie afectate principalele coridoare, dar sunt în, în, însoțite de la început până la sfârșit uh, prin eforturile Comisiei și ale agențiilor executive. Deci, rata de absorție pentru aceste pachete financiare este foarte ridicată, bineînțeles, variază de la o țară la alta. Există cazuri extreme. Grecia, de pildă, 88% deja de la rata de absorție și până la urmă totul va fi uh, absorbit și unele țări, cum ar fi Republica Cehă, care unde rata de absorpție acum este 40%, fiindcă la început se arată mai reticente. Suntem siguri că la al doilea la apel vom acoperi 100% din pachetul financiar pentru toate țările. Deci al treilea an nu va fi nicio problemă până la urmă. Vă mulțumesc. Merci pour ces précisions. Vă mulțumim pentru aceste lămuriri. Mai sunt și alte întrebări? Nu en pas. Văd că nu astfel încât uh, și astfel încât încheiem discuția la CEP și dau cuvântul lui Stefan Lerner. Uh, merci le président, uh, honorable. Mulțumesc, domnule președinte stimați eh, membrii Parlamentului European, stimați raportori, durata CFM, cadrului financiar multianual, reprezintă o discuție care va fi avută în contextul revizuirii de la jumătatea parcursului, dar se referă mai ales la cadrul financiar multianual de peste de după 2020. Deci este o punte între cadrul actual și cadrele viitoare la nivelul de discuție. Dați-mi voie să adaug că este una dintre principalele decizii ce trebuie luate, unde Parlamentul European joacă un rol foarte important. Fiindcă această durată este fixă, conform acordului între Consiliu și Parlament. Tratatul stipulează că durata minimă este de 5 ani. Mai mult, este decizia dumneavoastră de a prelungi această perioadă împreună cu Consiliul. Până acum am avut un cadru de 5 ani, primul cadru a fost de 5 ani, iar următoarele cadre au fost de 7 ani ca durată. Și așa cum am spus deja, există o regulă în regulamentul CFM ce prevede ca cele trei instituții, Parlamentul, Consilia, Consiliul și Comisia, să examineze în comun care este durata potrivită pentru următorul CFM înainte de propunerea comisiei. Propunerea, deci, va ridica acest subiect în contextul revizuirii și va spera că dumneavoastră și Consiliul veți ajunge la un acord în ceea ce privește durata următorului CFM înainte ca comisia să facă propunerea la sfârșitul anului viitor. Această discuție, deci, va fi una foarte importantă. Vă reamintesc, dacă vorbim despre durata CPM, că în realitate există foarte multe acte juridice care sunt afectate de acest lucru. Nu este vorba doar despre regulamentul CPM și acordul interinstituțional, cât și decizia privind resursele, resursele proprii, care stabilește care sunt uh, resursele proprii și uh, reducerile care sunt negociate în acest pachet. Această decizie privind resursele proprii trebuie să fie ratificată de parlamentele naționale, proces care durează 2 ani. Iar în cadrul pachetului se regăsesc, în funcție de cum numărați, între 50 și 70 programe operative pentru programele de, uh, cheltuial, de, de cheltuieli, care sunt și ele, fac și ele obiectul unor hotărâri. Toate aceste acte juridice, juridice sunt afectate de uh, durata care este aleasă. Bineînțeles, teoretic, ar putea să existe durate diferite. Nu există nicio legătură juridică care să uh, impună aceeași durată peste tot. Dar, de fapt, de facto, uh, cadrele financiare multianuale sunt negociate ca pachet și acestea, pardon, scuzați, sunt negociate ca pachet și nu ar putea să aibă o altă durată. În discuțiile anterioare, Comisia și Parlamentul la uh, Comisia Sure au examinat trei modele. O perioadă de șapte ani cu o revizuire după 5 ani, deci 5 plus 2, modelul 5 plus 2, o perioadă de 5 ani sau, și aceasta a fost o nouă idee vehiculată în 2010, o perioadă de 5 plus 5, un cadru financiar multianual pe o durată de 10 ani cu o revizuire substanțială la jumătatea parcursului. La finalul acestei, acestui proces de analiză, în iunie 2011, Parlamentul European a concluzionat că următorul CFM se va derula pe o perioadă de 7 ani, încă o dată, tot 7 ani, dat fiind că acesta era soluția de tranziție preferată și se subliniază aici cuvântul tranziție. Care sunt avantajele acestor modele și care sunt dezavantajele. Acestea sunt bine cunoscute și o să le trec în revistă. Pentru modelul pe șapte ani, acesta este mult mai previzibil. Mai ales uh, pentru infrastructură este important acest lucru și investițiile aferente. Există mai mult timp pentru programare și punere în aplicare și pentru instituirea structurilor de punere în aplicare. Acest lucru este important pentru programele cu gestionare partajată pentru coeziune și există mai mult timp la dispoziție pentru evaluare și pentru proiectarea noii generații de programe, fiindcă există ceva timp între eh, cele două, între acordul asupra unui cadru financiar și următorul cadru financiar. Dezavantajele sunt uh, clar, uh, nu există flexibilitate la uh, mediu în schimbare, deci există o programă fix, o, o, scuzați, o durată fixă de șapte ani, care este destul de lungă și, uh, se, um, și nu coincide cu durata mandatului Parlamentului European și nici cu durata mandatului Comisiei. Modelul pe 5 ani, din potrivă, are acest avantaj de aliniere cu Uh, mandatele instituțiilor, ceea ce înseamnă că odată ce s-a intrat în ritm, fiecare parlament și comisie, la începutul mandatului, vor avea aceleași proceduri pentru a pregăti, negocia și a ajunge la un acord, precum și a pune în aplicare CFM-ul. Deci regulile sunt acum stabilizate în acest caz. Se poate presupune că un cadru um, cu perioadă mai scurtă se va adapta mai bine schimbărilor. Dar, pe de altă parte, Există, bineînțeles, și reversul medaliei, caracterul previzibil scade și negocierile au loc mai frecvent, ca, bineînțeles, acestea fiind anevoioase întotdeauna. Și încă un lucru important este faptul că este greu să se evalueze lucrurile pe teren. Adică este greu ca acestea să joace un rol în următoarele negocieri, fiindcă lucrurile se derulează prea repede. Modelul 5 plus 5 acesta a fost uh, propus pentru a aduce la oaltă avantajele celor două modele anterioare pentru a exista, deci, această armonizare temporală cu mandatele Comisiei și Parlamentului și pentru a avea în același timp o previzibilitate mai lungă și dat fiind că este atât de, de, de lungă durată, durata există timp pentru a se aplica pe teren lucrurile și pentru a se um, modifica elemente înainte de următoarea decizie. Dar utilitatea acestui model depinde de credibilitatea unei, unui proces de revizuire consistent la jumătatea perioadei. Altfel, devine imediat un program cadru pe 10 ani care este însoțit de mai multe dezavantaje. Posibilitatea la care m-am referit aici este aceea că, cel puțin teoretic, tratatul prevede posibilitatea ca Consiliul European să hotărască să își ia decizii, să ia deciziile prin majoritate calificată, prin clauza pasare, articolul 312 alineatul 2, deci deciziile privind CFM. Dacă Consiliul ar putea fi, s-ar putea lăsa convins să permită luarea deciziei prin majoritate calificată, în cadrul revizuirii de la jumătatea, la jumătatea parcursului, atunci s-ar putea să existe o, re, o, mar, o, o, o revizuire de la jumătatea parcursului robustă, dar acest lucru este totuși sub semnul întrebării. Vă recomand să analizați aceste termene. Aceste termene calendaristice se referă la mandatele Parlamentului European începând din 2009 și la mandatul comisiei, vedeți aici, și sunt relaționate cu cadrul uh, financiar uh, multianual 2007-2013 uh, și 2014-2020, pe care suntem acum în curs de aplicare. Iar jos există un calendar posibil pentru un cadru financiar multianual cu începere în 21 pe perioada de 5 ani. Vedem, uh, observăm unele lucruri dacă ne uităm la acest grafic. În primul rând, acest tabel. În primul rând, să nu subestimați uh, perioada necesară de a pregăti o propunere din partea comisiei. Durează între 1 și 2 ani acest proces. Și vă dați seama, bineînțeles, cât de mult durează să se negocieze un cadru financiar multianual tot uh, cam 2 ani. De fapt, dacă vă uitați, uh, da, cam 4-5 uh, ani înainte de decizia privind cadrul financiar multianual ulterior. Deci, iată, o perioadă de pregătire foarte mare este necesară pentru CFM. Și dacă vă uitați la linia de jos, acest, acolo aveți calendarul pentru următoarea decizie privind CFM. Atunci vă dați seama că dacă Comisia ar începe la jumătatea anului 2016 pregătirea propunerii, ar avea un an și jumătate la dispoziție uh, până să trebuiască să finalizeze propunerile până la sfârșitul anului viitor și apoi urmează trei ani de negocieri până începe următorul cadru financiar multianual și asta pentru că Parlamentul a cerut Comisiei să facă propunerea uh, deja uh, la sfârșitul anului și așa cum a spus uh, 2017 și asta uh, înseamnă că se va adresa o întrebare grea Parlamentului European. În ce măsură Parlamentul acesta, la final de mandat, va uh, conduce negocierile și ce se va întâmpla în 2019 când se va schimba Parlamentul și Comisia și apoi negocierile trebuie să fie finalizate de următorul mandat, parlament, de următorul Parlament în 2020. Dacă nu cumva Uh, se ajunge la un acord cu Consiliul să fie încheiate negocierile în mandatul dumneavoastră. Acest calendar este foarte interesant și se ridică unele întrebări în ceea ce vește modul de organizare a acestor negocieri. Dacă ne uităm mai departe în timp, uh, o privire mai departe în viitor, uh, vedem aici mai multe cadre pe o perioadă de 5 ani. Voiam să vă arăt pur și simplu că și după uh, sfârșitul unui cadru financiar multianual, punerea în aplicare nu sunt a nici atunci. Mai ales în ceea ce privește coeziunea, există încă o perioadă de 2-3 ani, o perioadă în care se cheltuiește majoritatea fondurilor. Și mai durează cel puțin un an pentru a avea o evaluare ex post a rezultatelor de pe teren, uh, mai ales în ceea ce privește coeziunea. Deci se poate spune că, indiferent care este durata pe care o alegeți, se vor perinda mai multe parlamente, mai multe comisii de-a lungul unui cadru financiar multianual la nivelul pregătirilor, negocierilor până la adoptare, până la aplicare și până la închiderea și evaluarea rezultatelor. Iar întrebarea care se pune este cum se pot armoniza lucrurile cel mai bine. Conchid spunându-vă că durata are repercusiuni foarte importante asupra, asupra răspunderii bugetare și instituționale, dar și asupra programelor și aplicării acestora. Și așa cum am spus, instituțiile trebuie să hotărască durata înainte ca propunerea să vină din partea Comisiei la finalul anului viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Bemer. Cine dorește să ia cuvântul dintre raportori? Tu veux être le maître du temps J'avoue, ça va aller très vite, parce que j'avoue que je suis... Foarte succint. Vreau să vă spun că uh, lucrurile sunt mai confuze pentru mine după această prezentare decât înainte, dat fiind toate pro- problemele care există și vă mulțumesc foarte mult pentru modul în care ni le-ați explic- explicat sintetic. În primul rând vreau să vă spun că eu cred totuși că cu cât este mai lung cadrul financiar, cu atât uh, durează mai mult negocierile și invers. Cu cât există posibilitatea de a revizui cadrul financiar la jumătatea parcursului mm, mai bine pusă pe picioare, cu atât va fi mai scurtă negocierea la început. Deci, cu cât este mai flexibil, cu atât ne mișcăm mai repede. Asta este părerea mea și cred că în această direcție se întreaptă lucrurile. Nu că sunt totuși destul de confuză, dar cred că aceasta este direcția în care trebuie să ne îndreptăm. În ceea ce este sincronizarea cu uh, cu mandatul Parlamentului European, a spus foarte bine că această sincronizare cu mandatul Parlamentului European ar trebui să se facă mai bine, să nu fim atât de decalați față de comisie și acolo am câștiga mai mult timp. Deci, iată, se deschid mai multe perspective decât mi închipuiam eu la început. Mulțumesc, domnule Albrecht. Pe scurt, dumneavoastră, <laughs> am impresia că ne spuneți, orice ați face, tot prost este. <laughs> Da, mesaj frumos. Dar haideți să fim realiști, totuși. În momentul în care ne uităm cum stau lucrurile în cadrul financiar 2014-2020, uh, suntem în urmă cu toate. Dacă suntem în urmă cu toate și avem o perioadă de 5 ani, atunci situația ne scapă de sub control. Într-o perioadă de șapte ani putem evita să ne scape frâile de sub control, dar în cinci ani astfel de întârziere reprezintă un capăt de lume. Întrebarea este, suntem gata să pregătim totul in, dinainte, indiferent de perioada de 5 sau 7 ani, adică dacă suntem gata să pregătim totul dinainte, putem să avem o perioadă mai scurtă de 5 sau 7 ani, dacă nu, nu. Fiindcă o perioadă de 5 ani, o durată de 5 ani, e foarte riscantă și ne-ați arătat foarte clar care sunt capcanele. Doar un comentariu din partea mea. Nu vreau să vă întreb eu dacă putem să nu întârziem. Situația este mai complicată, totuși. Domnule Lerner, puteți să răspundeți raportorilor, dacă doriți. Îmi cer scuze dacă prezentarea mea a creat mai multă confuzie. Obiectivul meu era să vă enumăr aspectele de care trebuie să se țină cont. Și um, vreau să vă spun, să le răspund ambilor raportori că indiferent ce, al, ce, ce durată se alege, trebuie optimizate alte elemente pentru ca această alegere să funcționeze. Dacă se alege un cadru mai scurt, trebuie să se găsească o modalitate împreună cu Consiliul de a avea o perioadă de negociere mai scurtă. Dar acest lucru nu se referă doar la cadru, ci se referă și la decizia privind resursele proprii și la uh, programele de uh, cheltuieli 60-70, uh, care trebuie să, toate aceste negocieri trebuie să fie mai rapide pentru a fi compatibile cu un cadru financiar multianual mai scurt. Iar uh, un alt lucru, trebuie în deciziile legislative pe programe, trebuie să vă concentrați pe uh, simplitatea punerii în aplicare. Dacă programul este mai scurt, trebuie să se ia Uh, măsurile necesare pentru a putea fi pus în aplicare în mod eficient din primul an, ceea ce reprezintă o provocare, bineînțeles, mai ales în ceea ce privește programele cu, cu gestionare partajată. Dar, într-o oarecare măsură, depinde de modul în care este proiectată legislația, dacă aceasta este simplă sau dacă este complexă. Se schimbă lucrurile. Și unul dintre marile programe de lucru ale acestei comisii bugetul concentrat pe rezultate reprezintă o încercare de a lucra cu Parlamentul pentru a găsi elemente care pot simplifica uh, programele în faza de, uh, de operativă și în regulamentul financiar. Deci există, există o capacitate de a se înregistra progres, bineînțeles, dar deciziile noastre trebuie să fie consecvente în funcție de, cu, de, cu durata pe care o alegeți. Acum uh, comisia, uh, membrii comisiei pot adresa întrebări. Domnul Dupre. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat cu mare atenție prezentarea reprezentantului comisiei, care, după părerea mea, ne-a făcut o prezentare obiectivă. Eu, uh, unul, nu am o preferință, 5 sau 7 ani, mai degrabă, zic eu, prefer 5 ani. Lumea se schimbă atât de repede. Uh, lucrurile se schimbă atât de repede, evenimentele se acceler, accelerează și ne surprind, încât trebuie să putem fi mai flexibili. Dar poate nu trebuie să ajustăm lucrurile neapărat la durată, ci uh, marja de flexibilitate în buget. Activitatea bugetară pe care o facem noi acum cu CFM-ul uh, fixat, uh, nu avem ce să spunem. În fiecare an avem o marjă de 200-300 de uh, miliarde de euro anual. Și își bat joc de noi. Nu se poate uh, spune că există două ramuri de ale autorității bugetare. Noi suntem aici niște copii care se joacă în nisip, indiferent. Uh, mă rog, 5 ani sau 7 ani, zic 5 ani. Dar trebuie ca anual să existe o marjă mai importantă și o flexibilitate la nivelul rubricilor. Să vă dau un exemplu. Acum ne confruntăm cu probleme grave cu imigrația, cu migrația, refugiații. Și trebuie să facem urgent niște lucruri și nu, sunt, nu se fac acest lucruri. Am epuizat deja marja și am folosit deja instrumentele de flexibilitate. Pe viitor, zic că ar trebui să existe posibilitatea de a avea marge de rezervă în fiecare rubrică care să poată fi transferată în funcție de prioritățile noastre. Deci eu, unul, aș zice să uh, noi să discutăm mai mult despre marje și despre instrumente și despre instrumentele de, și condițiile de flexibilitate decât despre durată. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Maragal. Sí, gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte cam în aceeași linie ca și domnul Depre. Cel mai bun argument pentru, uh, în ciuda tot ceea ce am auzit, acceptând complexitatea, rentabilitatea implicată de fiecare decizie, cel mai bun moment din, acest, din 5 ani este ceea ce se întâmplă în momentul actual cu acest cadru, deci recent uh, aprobat Mm, acest cadru financiar a explodat într-un fel. Încercăm cu toții să-l gestionăm. În doar doi ani totul a explodat. Deci există necesitate de flexibilitate, adaptare devine din ce în ce mai clară în, acest, în această perioadă. Bineînțeles că nu putem să revizuim uh, întregul CF, CFM la fiecare 5 ani. Ar, fi, ar exista costuri prea mari. Bine, nu vreau să uh, uh, mă refer la această prezentare care a fost foarte echilibrată și prea justă, dar poate am putea să combinăm aceste două opțiuni, cea de 5 ani și cea de 10 ani. unele chestiuni, cum ar fi temerile juridice, ar trebui să fie tratate în mod rațional. Ehm, pentru că în fiecare an să avem o legalitate, o structură mult mai stabilă, mult mai fixă în timp. Oricare ar fi decizia pe care o luăm acum, o consecință ar trebui să fie uh, să, pro, să, put, să propunem cum să revizuim această uh, revizuire a um, cadrului financiar multianual. Unii au spus că acest mandat nu va aproba niciun fel de mandat, niciun fel de cadru financiar multianual, ceea ce ne dezavantajează într-un fel. Însă, în orice caz, de la șapte ani la cinci ani sau la cinci plus cinci ar trebui să fie văzut, această trecere ar trebui să fie văzută în sine și odată cu introducerea clauzelor de flexibilitate până în 2023 și după aceea să începem iarăși un, cu un ritm normal de 5 plus 5 pentru a combina flexibilitatea și stabilitatea. Mulțumesc. Cred că chestiunea flexibilității este destul de clară. Tratatul implică o durată de 5 ani ca durată minimă, însă argumentul de a spune că 5 ani sunt un lucru bun și dau mai multă flexibilitate decât 7 sau 10 ani, uh, atunci de ce nu trei ani sau doi ani sau un an cu o strategie pe termen lung și am avea și mai multă flexibilitate atunci. Cei cinci ani au fost uh, puși acolo și pentru previzibilitate. Nu trebuie să uităm că întotdeauna adoptăm o strategie înaintea cadrului financiar cadrul financiar încearcă să execute strategia respectivă. Am executat strategia 2020. După aceea, am adoptat strategia 2020. După aceea, este logic să încercăm să avem un cadru financiar până la 2020. În strategia 2020, obiectivul a fost să eh, corespundă cadrul financiar multianual cu această strategie. Vorbim aici de o altă legitimitate. Este un argument puternic pentru o perioadă de 5 ani. Nu trebuie să uităm că discutăm cu Consiliul pe de, cea, pe de cealaltă parte și Consiliul nu are un mandat de 5 ani. Este un argument care poate să și cadă dacă vorbim despre legitimitate, avem o mai multă legitimitate cu 5 ani. Nu, nu este un argument care mi se pare neapărat uh, salutar. Îmi place, însă nu mi se pare că este suficient de puternic. Cu regulile pe care le avem, în special regula N plus 3, cum este posibil să avem un buget de 5 ani pe 5 ani cu regula N plus 3. Putem să venim acest, uh, ca, acest buget ca 2014-2001. 2021. Suntem în 2016 deja. Trebuie să ne gândim și la acest lucru. În ceea ce privește flexibilitatea, trebuie să ne gândim și la surplusul anual. și de amendamentele care fac parte din uh, veniturile Uniunii și care ar putea să contribuie la rezolvarea multor alte probleme. Însă, prin angajamente, s-ar putea reduce foarte mult uh, facturile restante. Domnul Tarant. Vă mulțumesc. Aș dori să-l citesc pe domnul Olbricht, care a spus că Uh, mesajul comisiei este că orice ai face ajunge într-o capcană. Într-adevăr, trebuie să ne gândim cum să nu ajungem în capcană. Dați-mi voie să vă reamintesc că dacă trecem de la 5 ani la 7 ani, atunci un plan pe 7 ani în plan de șapte ani a fost uh, folosit doar de Hrușciov din 59 până în 65 și a eșuat nu doar datorită inflexibilității, au fost și alte, alți factori acolo. Dar Stalin și Brezhnev întotdeauna mențineau flexibilitatea uh, sub sloganul că un plan cincinal poate fi îndeplinit în patru sau trei ani chiar. Deci, ambele dură, durate mi se par foarte mm, suspecte, cu toate că înțeleg uh, importanța planificării strategice și a angajamentelor. Mm, dacă ne gândim la anumite schimbări care ar putea apărea în 2019, nu, în urma alegerilor, nu avem cum să știm aceste lucruri. Însă, din punctul de vedere al Parlamentului, citesc din documentul informativ, un ciclu de 5 ani al CFM ar crește legitimitatea democratică, ar îmbunătăți mijloacele financiare și ar putea să ducă la mai multe dezbateri politice. Ca membru al Parlamentului, eu nu văd o altă opțiune. Uh, opțiune, acesta mi se pare că este argumentul câștigător. Sunt de acord cu ce a spus Ernest Maragall, poate că nu, să nu cădem în această capcană a modelului 5 plus 5, ci poate uh, care riscă să reducă legitimitatea democratică. În momentul actual uh, am putea spune că Parlamentul European nu are nimic de a face cu cadrul financiar multianual și că avem o uh, formulă foarte dificilă cu planificarea pe șapte ani. Vă mulțumesc, nu mai dorește nimeni să intervină. Aici discutăm un subiect destul de delicat pentru că suntem Comisia Bugete, avem un buget al Uniunii, însă acest buget este închis într-un cadru financiar multianual de 5 sau 7 ani. Și suntem uh, afectați de uh, o hemipareză, pentru că suntem, ne ocupăm de cheltuieli, dar nu de uh, venituri. Când vine vorba de venituri, acolo se ocupă statele membre. Așadar, după cum spunea Gerard Depre, um, munca noastră este de a uh, tăia o bucățică din cadrul financiar multianual și 80% dintre aceste credite pleacă din nou către statele membre. Deci fiecare stat trebuie să își recupereze ceea ce crede că îi se cuvine. Deci marja de manevră este foarte mică. Avem un buget anacronic care a fost gândit uh, pentru uh, situații de calm, însă atunci când vine o furtună, o situație de criză, nu putem să reacționăm. A fost nevoie de toată imaginația comisiei pentru a imagina fonduri fiduciare, tot felul de fonduri speciale. Avem un buget care a fost uh, total depășit și este deja foarte greu de înțeles. Uh, am spus statelor membre că se pot uh, crea aceste fonduri fiduciare, însă fără, fără obligația ca toate statele membre să participe la aceste fonduri. Dacă nu avem elemente de flexibilitate mai mare, uh, reprezentăm, de fapt, neputința Uniunii Europene Uh, avem criza refugiaților, criza uh, controlului frontierelor și așa mai departe. Cum putem să dăm impresia că suntem o putere europeană? Nu este foarte clar acum. Cum putem să explicăm bugetul european cetățeanului? Uh, acest lucru este foarte, foarte dificil. Însă trebuie să discutăm cu cetățenii, deci Trebuie, este nevoie de întregul talent al experților comisiei pentru a explica aceste lucruri. Însă 5 ani sau 7 ani, uh, oricum este dificil să uh, remediem problema plăților restante. Însă de fiecare dată când schimbăm regulamentul, uh, apare ceea ce spunea domnul Depre, din uh, nou apare o frână și se reia de la zero totul. Exercițiul de examinare a bugetului anual este un exercițiu care depinde de toată inteligența noastră și, în definitiv, nu are aproape niciun fel de efect real. Domnule director, doriți uh, să spuneți care sunt observațiile sau reacțiile dumneavoastră în legătură cu ceea ce ați ascultat. Vă mulțumesc. Nu s-au pus multe alte întrebări, așadar poate aș putea să subliniez că orice se discută trebuie să fie integrat cu alte elemente. Dacă se, se decide un cadru financiar multi, multianual de șapte ani, apare chestiunea flexibilității, devine și mai crucială. Uh, am mai purtat deja această discuție. Noul CFM are câteva îmbunătățiri foarte importante care vin din partea Parlamentului, marja globală pentru angajamente și marja de uh, Uh, criză care permite transferuri între rubrici și între ani cu condiția respectării marjelor. Marja este punctul de plecare a flex- al flexibilității și dacă se decide o reducere uh, a, uh, a aspectelor convenite. În ceea ce privește marjele, apare o diferență între plafoane și uh, sumele preprogramate. Aceste plafoane sunt rezultatul unor negocieri între Consiliul și statele membre. Sumele preprogramate sunt fixate în uh, actele legislative pe care Parlamentul este colegiuitor. Deci este posibil să se creeze marje mai mari reținând uh, sumele care sunt preprogramate pentru o perioadă multianuală și care pot fi ulterior realocate în timpul implementării. Deci aceasta ar fi o soluție. Cred că este foarte util să ne amintim că cadrul financiar nu există în vid, a fost uh, văzut ca un instrument important pentru a ajuta la implementarea strategiei Europa 2020 și apare întrebarea în ce măsură și când Uniunea Europeană își va defini strategia economică pentru viitor, pentru viitor și cum poate să susțină acest cadru financiar conceptul de viitor în mod foarte clar. Dacă nu se schimbă regulile programului de la un cadru la altul, implementarea devine mai ușoară, mai rutinară, dar uh, pierdem procesul de învățare, de reorientare a unui program este abandonat în beneficiul unei implementări mai uh, ușoare. Este o alegere pe care, pe care trebuie să o facă legiuitorul. Pe mine mă uh, îngrijorează faptul că dacă uh, vor fi 5 ani urmați de o perioadă de alți 5 ani, s-ar putea să existe o tendință de a continua același program, deci Orizont 25, Orizont 30, 35, pentru că este prea puțin timp pentru a regândi conținutul și implementarea. Sunt sigur că însă că și dumneavoastră veți ține cont de aceste aspecte. Vă mulțumesc. Vom trece atunci la concluzii, pentru că doamna Toma înce- a început, îi dăm cuvântul domnului Olbricht. Mulțumesc, domnule președinte, voi trece la limba engleză, pentru că de fiecare dată când avem acest tip de reuniune, punem întrebări în legătură cu revizuirea și după aceea trebuie să uh, răspundem dacă avem nevoie de această revizuire. Dacă întrebarea este merge totul în ordine, atunci nu mai este nevoie de o revizuire sau apar dificultăți și probleme și atunci avem nevoie de o revizuire. Parlamentul European nu spune că avem nevoie de o revizuire pentru că vrem să schimbăm ceva, vrem o revizuire pentru că nu ni se pare că lucrurile merg bine. Nu toate realizările se corespund situației actuale. De exemplu, la Orizont 2020, ni se spune că programul este un succes. În concluzie, revizuirea nu este necesară. Da, este un, un program de succes, însă avem o situație nouă în programul Orizont 2020, pentru că a apărut EFSI. Acum funcționează lucrurile? Funcționează mai bine decât înainte sau nu? Există complementaritate sau nu? Avem nevoie de ambele programe în viitor? Sau aceasta este întrebarea lui Jose legătură cu adiționalitatea. Răspunsul este că, în general, ă, lucrurile merg bine. Însă, eu aș uh, aștepta mai multe detalii din partea comisiei, mai multe informații în legătură cu uh, funcționarea în realitate. Ce se întâmplă atunci cu complementaritatea și adiționalitatea? Ce se întâmplă cu noua situație? Avem o situație mai bună decât în trecut. A doua concluzie în legătură cu CEF Din păcate, reprezentanții comisiei au, ne-au părăsit, însă avem nevoie de fondurile de la uh, fondul de coeziune în politica de coeziune. Poate că ar putea fi folosiți mai bine în CEF. Deci este o situație artificială. au fost bani care au fost extrași din alocările naționale și au fost alocate către agen- o agenție. Dar asta înseamnă că poate nu avem nevoie de aceste fonduri în uh, gestiunea comună. Este mai bine să avem o agenție. Schimb ce se întâmplă cu ce? să schimbăm ceva sau nu. Trebuie să revizuim uh, politica de coeziune sau nu. Știm foarte bine cum uh, s-a creat, pentru că ideea uh, CEF a fost înainte de EFSI. Și întrebarea era dacă avem nevoie de EFSI, dacă avem CEF. Dacă, și după aceea avem nevoie de fondul la coeziune. Ceea ce înțeleg eu uh, ca mesaj este că nu, nu este că căutăm greșeli sau uh, probleme pentru a revizui. Încercăm să avem o abordare serioasă, să ne gândim la ceea ce trebuie să facem în anii viitori, în, înainte de sfârșitul cadrului financiar multianual și poate să adaptăm durata. În legătură cu durata, aveți dreptate, nu putem să discutăm doar durata, pentru că nu este o dezbatere. Dezbaterea nu este între 5 și 7. Dezbaterea privește toate elementele împreună, toate lucrurile care sunt uh, conectate în acest program. Nu putem discuta o durată de 5 ani fără să discutăm despre simplificare, flexibilitate, simplificarea implementării, de exemplu, pentru că este o capcană. Odată ce intrăm într-o dezbatere în legătură cu durata, cădem singuri în propria noastră capcană de aceea spuneam că uh, aici uh, trebuie să învățăm pentru a nu uh, purta o dezbatere simplificată. Trebuie să privim mult mai multe aspecte. Mulțumesc celor doi coraportori. A fost reuniunea celui de-al doilea grup de monitorizare. Mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă care ne va ajuta să pregătim revizuirea cadrului financiar multianual și fără îndoială ne va ajuta să ne pregătim și să avem o viziune în legătură, în legătură cu acest cadru financiar multianual după 2021. Vă mulțumesc tuturor, trecem mai departe. Dau cuvântul raportorului general pe bugetul 2017, Jans Geier, care ne duce către anul viitor. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte, și din partea mea către colegi. Aș vrea să mai uh, urez încă o dată la mulți ani și toate cele bune pentru acest nou an calendaristic. Vă urez sănătate tuturor, succes politic și în numele cauzei europene numai lucruri bune, ceva mai multă pace pe continent și în jurul nostru. Cred că toată lumea își dorește același lucru. La începutul anului calendaristic 2016 trebuie deja să discutăm despre exercițiul financiar 2017, despre uh, anul bugetar și eu aș vrea să vă prezint acum câteva puncte care sunt, de fapt, baza de argumentare a Parlamentului European pentru acest buget. Ceea ce vreau eu să spun astfel este că prin această argumentare politică noi o să fim mai puternici dacă suntem uniți. Și de aceea, la începutul activității mele ca raportor general pentru buget, aș vrea să adun uh, a, ideile colegilor despre direcțiile în care putem noi să mergem și astfel să putem discuta, să găsim o linie comună pe care să o susțină cât se poate de mulți deputați uh, din această comisie. Eu cred că unul din lucrurile pe care le-am putut învăța de anul trecut a fost că dacă putem să ne punem de acord uh, pe anumite puncte, poziția noastră de negociere față de celelalte instituții devine foarte puternică. Cred că nu putem cu toții să ne uităm uh, neapărat la viitor, dar cu anul calendaristic 2016, crizele în care ne găsim în momentul de față nu se vor uh, termina și de aceea ele vor avea un impact asupra bugetului 2017. Avem criza refugiaților, sper ca să putem să avem o variantă mai puțin um, dură a acestei crize. Economia oricum arată pentru anul 2016 în Uniunea Europeană deja uh, o ameliorare, dar în niciun caz uh, fenomene de redresare majore. Va trebui să ținem cont de cadrul politic, acesta este unul din punctele pe care le-am uh, discutat aici. Uh, e vorba de cadrul financiar pe termen mediu și aceasta în pregătirea bugetului 2017 joacă un rol important. Comisia va face anul acesta primele propuneri pentru revizuirea cadrului financiar multianual și atunci discuția noastră politică va trebui să se lanseze uh, și aceasta va influența discuția politică. Unul din punctele care va fi esențial este să putem spune, de exemplu, că până acum cadrul um, financiar pe termen mediu este un lucru ușurel, care e de bun augur, adică a fost făcut pentru o perioadă pentru care, pentru, într-o perioadă care nu poate să facă față, de fapt, la dificultățile cu care ne confruntăm acum. Dacă ne uităm la limitele CFM-ului din acești doi ani, pe care le considerăm acum în bugetele pe care le elaborăm, vedem că rămâne deschisă întrebarea ce se întâmplă cu instrumentele speciale pe care le-am care le vedem deasupra granițelei sau marjei CFM. Un alt punct important al uh, tot politic este EFSI, care a mai jucat un rol important în această după-amiază. Din suma de 8 miliarde de garanție care trebuie să fie la dispoziție, avem 3,38 de miliarde care au fost mobilizate până acum. Deci, în continuare, e nevoie de fonduri de la bugetul european pentru a putea să garantăm uh, întreaga sumă. Cum vom face acest lucru va, fi, va depinde de procedura bugetară. Eu vreau să vă fac o propunere care este într-adevăr nouă. Eu cred că merită să cuplăm uh, direcția bugetului cu direcțiile politice ale Comisiei pentru următorul an calendaristic și pentru următoarea, următoarea perioadă. Avem o perspectivă financiară economică pentru, din anul 2015 avem um, și raportul anual de creștere pentru 2016 al Comisiei și cred că pentru a putea crea sinergii între buget și procedura semestrului european e nevoie să vedem cum uh, cuplăm aceste instrumente unul cu celălalt. Aceasta creează o plusvaloare europeană evidentă cu care vom putea argumenta în fața celorlalte instituții. Nu vreau să spun că această situație nu este politică deloc, pentru că știu exact că unele recomandări trebuie făcute din poziția noastră politică. Eu voi face unele care nu sunt neapărat uh, neap bune pentru țara mea sau pentru țara destinatară, dar totuși unele lucruri trebuie respectate și vă rog să mă credeți că recomandările specifice de țară trebuie să fie considerate ca o bază pentru bugetul nostru. Mai ales atenți trebuie să fim la punctele slabe, însă argumentele pe care le avem deja trebuie să, trebuie să le preluăm, acele puncte pe care le avem deja și când e vorba să punem în aplicare ceea ce am stabilit, trebuie să așteptăm și prognozele Comisiei pentru evoluția economică, pentru creștere și dezvoltare atunci când e vorba de întocmirea bugetului și trebuie să vedem și ce mai aduc discuțiile ulterioare. Oricum, merită să discutăm de despre acest punct pentru a ne putea stabili și uh, prioritățile. În procedura bugetară pentru anul acesta am uh, plasat mare atenție asupra inițiativei de uh, ocupare a tineretului Trebuie să continuăm să lucrăm pe acest dosar și aici vreau să vă atrag atenția asupra unei dificultăți tehnice care a apărut în directive. Colaboratorii au făcut o eroare foarte simpatică, mi se pare, și anume că ei citează din propunerea noastră pentru declarația comună a organelor bugetale în, final, în trilogul final și nu din, cel, uh, din concluziile ca atare. E o greșeală foarte amuzantă, dar una totuși care rămâne o greșeală, deci trebuie să preluăm textul din, uh, text, din textul final uh, pe care l-am adoptat și aș vrea să vă rog să aveți înțelegere pentru acest lucru. Trebuie să punem de asemenea uh, o prioritate pe combaterea sărăciei din fondurile europene, mai ales situația copiilor trebuie considerată și trebuie să ținem cont de plăți în continuare. Vom uh, avea o nouă rundă de analiză a evoluției plăților în primăvara anului acesta. Propunerea comisiei va fi înaintată atunci. Eu sunt foarte interesat și sunt, acestea sunt așteptările mele către Consiliu să văd uh, ce face Consiliul atunci când Comisia va face propunerea și cum va ține cont de situația plăților, dacă se dezvoltă sau nu aceasta. Am fost foarte speriat să văd, de fapt, că tot ceea ce am scris pentru planul de plăți uh, nici nu fusese gata terminat când deja în altă formație Consiliul a luat creionul roșu și a început să corecteze bugetul fără să mai țină cont de ceea ce convenisem. Situația plăților va ține cont, desigur, și de evoluțiile politice. E evident pentru mine că în cadrul uh, exercițiului bugetar 2017 programele de coeziune vor fi toate foarte bine Um, se vor derula foarte bine, iar um, nevoile statelor membre vor crește. Aceasta va contraveni un pic situației din trust, din fondurile de ajutor, din trust fonduri. Statele membre vor trebui să se pună de acord pe cât, cât din fondurile europene vor merge pentru finanțarea fondurilor de ajutor avem uh, fonduri uh, foarte bine funcționale pentru Siria și pentru Africa, pentru țările vecine pe care le-am lansat acum, dar uh, nu putem spune același lucru despre statele membre, cel puțin nu atunci când e vorba de ceea ce fac și ceea ce au plătit statele membre în aceste fonduri, iar situația se va repeta și la mecanismul pentru Turcia, care nu a fost încă încheiat și va aduce cu sine mult treabă pentru colegul Fernandes, care cu siguranță va fi cel care va trebui să elaboreze aceste chestiuni. Nu sunt însă convins că toate problemele pe care le avem acum uh, vor putea fi finanțate din uh, bugetul 2016. Mai vreau să mai fac câteva comentarii. Mi se pare câteodată un pic exagerat când citesc în ziare că este deja foarte clar uh, suma bugetului de la suplimentar din uh, bugetul european, când, de fapt, noi, acest Parlament, această uh, comisie, nici măcar nu a discutat despre mecanismul uh, pentru Turcia. Se, am citit în ziar că nu sunt 500 de milioane, sunt minim un miliard și în Consiliu se discută în mare veselie cu Mateo Renzi să se dea 3 miliarde din bugetul european pentru Turcia. Toate acestea fără ca al doilea braț al uh, autorității bugetare să fie avut ocazia măcar să-și dea avizul. Se poate spune că e lipsă de respect, eu așa o percep și nu mă bucură foarte mult ceea ce se întâmplă. Cu siguranță, în cadrul procedurii bugetare ulterioare, va trebui să facem uh, câteva discuții pentru a vedea ce se întâmplă cu bugetul european care este concentrat pe rezultate acum. Vreau să știu dacă, de exemplu, suntem deja la o fază la care putem să tragem primele concluzii, avem primii parametri, putem face măsuri pregătitoare. Pentru mine este important ca 80% din fondurile pe care Uniunea Europeană le mobilizează vine în final de la statele membre în managementul partajat. Aceasta înseamnă că nivelul rezultatelor bugetului și cât marja de eroare la cheltuiel vor fi uh, criteriile importante, dar acestea sunt în răspunderea statelor membre și acestea vor putea atunci arăta cât de important este pentru ele să aibă un buget care se bazează pe rezultate, făcând aici la această problemă tot ce trebuie ca, pentru ca proiectele să nu fie numai lipsite de erori, ci și eficiente. Cam acesta pe scurt, ideile care m-au ghidat atunci când am elaborat liniile directoare pentru dumneavoastră. Eu vă mulțumesc oricum foarte mult uh, pentru ajutor, mulțumesc uh, asistenților mei, mulțumesc colaboratorilor de la grup și administratorilor uh, de la Comisia Bugete pentru că este esențial ce au făcut. Mă bucur de dezbaterea cu dumneavoastră și acum vă stau la dispoziție pentru ca să vă răspund la întrebări. Vă rog, mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor general, pentru că ne-ați dat opinia dumneavoastră despre cum ar putea să arate bugetul pe 2017 dacă este adevărat că va trebui să găsim fonduri pentru Turcia, nu m-ar mira să trebuiască să găsim și pentru Iordania și pentru Liban. O să dau cuvântul acum colegilor care doresc să ia cuvântul. Domnul Mureșan mai întâi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi raportorului general pentru proiectul de raport pe care l-a înaintat și care, cred eu, este o bază foarte bună pentru discuțiile și pe care le-am avut în acest an. Din partea mea, ca raportor din umbră, mă bucur de colaborarea cu raportorul general, cu alți colegi din alte grupuri politice raportori din umbră și cu întregul, întreaga comisie. Anul trecut, când José Manuel Fernandez a început activitatea pentru bugetul anului acesta, Prioritățile Uniunii erau clare și el le-a numit entrepreneurship, uh, întreprinderi și ocupare, toate trei cu E în engleză, care sunt în continuare foarte actuale în momentul de față, pentru că situația economică în Uniunea Europeană nu s-a îmbunătățit în mod considerabil până la un nivel care să fie satisfăcător pentru noi toți. De aceea eu aș spune că anul acesta ne aflăm acum în fața unei nevoi de a aloca bani pentru prioritățile trecute, ceea ce am făcut și în anul trecuți pentru a depăși criza economică, ceea ce s-a revăzut în bugetul anului acesta și va rămâne de actualitate pentru bugetul anului trecut, dar și în plus pentru fondul pentru refugiați, pentru refu criza refugiaților și finanțarea combaterii crizei refugiaților. Așadar, avem provocări um, vechi cu provocări noi, dar nu mai multe fonduri decât aveam înainte. În acest sens, Discutând despre criza refugiaților, aș dori să susțin uh, linia pe care a înaintat-o Jens Geier în proiectul său de raport. Noi nu știm cum va evolua criza în decursul anilor următori, dar linia noastră trebuie să fie următoarea. Putem să, suntem gata să fim parte din uh, soluție. Bugetul UE este parte din soluție și am arătat anul trecut când am uh, reușit să dăm, uh, să acționăm foarte repede pentru proiectul uh, rectificativ de buget. Am reușit să arătăm că putem să acționăm repede așadar și instrumentele de flexibilitate au fost uh, folosite la maxim. Eu consider că o revizuire bună a CFM-ului având în vedere criza refugiaților care nu se va termina imediat va trebui să ajungă la limitele sale și deci atât bugetul 2017 cât și bugetul 2018 vor fi legate strâns de discuția pe CFM și revizuirea CFM. În legătură cu criza refugiaților trebuie să avem o linie foarte clară, suntem gata să fim parte din soluție, dar nu putem să rezolvăm lucrurile singur și statele membre trebuie să facă acest lucru, iar mijloacele financiare pe care le-au uh, oferit uh, fondului de ajutor uh, pentru Africa și altele trebuie să fie îmbunătățite și pe Turcia la fel. Nu este suficient în momentul de față. Susțin argumentele lui Jens Geier, dar aș propune și ca limbajul nostru să fie mai puternic, mai strict, pentru că pe Turcia nu este posibil să aflăm dintr-un comunicat de presă că noi va trebui să contribuim cu resurse financiare de la bugetul european eu zic că limbajul nostru față de Consiliu și față de Comisie trebuie să fie mult mai dur. Nu putem spune doar că n-a fost în regulă, suntem un pic supărați, ci, dar am depășit momentul, ci din contră, la începutul acestui proces trebuie să fim mult mai duri. Și, desigur, și încheie astfel, în legătură cu economia, competitivitatea, infrastructură, inovare, tot ceea ce am finanțat deja anul acesta, cred că acestea trebuie să rămână priorități. În ceea ce privește EFSI, am ajuns la un moment acum, um, după, evalua, după evoluarea acestui mecanism, de a um, folosi uh, așadar proiecte care mobilizează resurse financiare importante, iar în ceea ce privește inițiativa pentru tineret, pentru ocuparea tineretului. Vrem să continuăm să îmbunătățim uh, capacitatea de absorpție, dar vrem de asemenea să vedem rezultate concrete în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă și numărul de locuri de muncă create pentru uh, tinerii din Europa și, în final, uh, și pentru vecinătatea noastră. Nu vom putea opri fluxul de refugiați către Europa decât dacă situația din țările de origine a refugiaților se va îmbunătăți, acces la îngrijire de sănătate, la educație, la alimente, la apă și, bineînțeles, bineînțeles, uh, siguranța la fața locului. În acest sens, Cred că mai degrabă va fi nevoie de mai multe resurse decât mai puține, atât pentru Orientul Mijlociu, uh, vecinătatea sudică, dar și dacă ne uităm la vecinătatea din Est, Ucraina, Moldova, Georgia și țări care au așadar un mecanism deja pus în mișcare pentru a se apropia de Uniunea Europeană prin acordurile de asociere, au nevoie de atenție din partea noastră, cam atât aș fi vrut să spun eu uh, în introducere. Mulțumesc foarte mult raportorului pentru bunul proiect de raport și mă bucur foarte mult de activitatea pe care o vom putea îndeplini. Mulțumesc. Domnul Rubic are cuvântul acum. Da, mulțumesc foarte mult. Cred că pentru toți este o mare provocare să facem față crizelor și dinamica crizelor nu se poate prevedea pe șapte ani uh, în majoritatea situațiilor și de aceea se pune întrebarea ce posibilități avem în cadrul actual. Se știe că șefii de stat și de guvern ne-au redus bugetul cu 4% în această perioadă față de ultima perioadă Trebuie să reducem și personalul cu un punct procentual, deci, de fapt, vestea oficială este că Europa merge înapoi. Aceasta este dorința politică pe care o auzim la Consiliu. Constatăm acum însă că Europa este necesară din cauza crizei financiare, crizei migraților și de aceea trebuie să ne gândim uh, ce facem în acest context. Și vreau să spun către colegi, așadar, că atunci când Consiliul decide să disponibilizeze 3 miliarde pentru Turcia, bănuiesc că e vorba de bani uh, suplimentari, uh, proaspeți, pentru că altfel ar fi negociat cu noi sau poate măcar ne-ar fi întrebat care sunt posibilitățile noastre de a finanța așa ceva. Eu uh, sunt foarte bucuros că această întrebare pare rezolvată, această chestiune la Consiliu. Mă bucur să aud noi ar trebui să ne gândim atunci cum putem să facem față la provocările pe care le avem și în Grecia. De exemplu, creditele de angajament și de plăți, categoria 1B cu portofoliile cu respectivele domenii. Nu o să putem să facem multe la 1B, că sunt deja fixate, cel puțin la angajamentele la credite de angajament. La plăți putem să vedem ce este mai de urgență și dacă, desigur, un stat membru ca Grecia sau guvernul Greciei uh, conștient încalcă regulile europene, atunci aceasta trebuie să aibă și consecințe la plăți. Trebuie să ne uităm foarte exact unde putem obține cel mai bun efect și, în final, va trebui să vedem și ce facem cu fondul de ajustare la globalizare, ce facem cu acest fond, cum îl folosim pentru refugiați. Un ultim punct, eu cred că atunci când o țară membră precum Belgia face, ia decizii fiscale, hotărâri fiscale, norma trebuie să fie după aceea și recompensată constatând la comisie această eroare, dându-i astfel fondurile înapoi pentru facilitățile fiscale pe care le crease în trecut. Mi se pare important să existe și sancțiuni din partea Comisiei Europene care uh, să fie chiar aplicate și de multe ori să fie vizibile în bugetul european, pentru că altfel asta ne dă și nouă posibilitatea să fim flexibili, mai flexibili cu Consiliul la anumite plăți. Dacă Consiliul nu dorește acest lucru, atunci va trebui ca poziția noastră să meargă în direcția banilor uh, proaspeți. Nu există flexibilitate, nu vom putea să ascultăm ceea ce ne cere și vedem atunci ce probleme vom avea pentru a rezolva problemele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Maragal. Sí, gracias, presidente. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu trebuie să intrăm acum în detaliile raportului domnului Gaier, fiindcă acesta este foarte bun. Domnul Gaier ne dă un imbold pentru a, se, pentru a ne implica alături de el în lunile de pregătire a bugetului pe 2017, documentul este foarte bun, nu are nevoie de multe modificări, este un document bun, pozitiv. Și e limpede, așa cum s-a spus, uh, cum a spus și domnul Artui, această dezbatere nu va fi rizibilă, așa cum a spus uh, dumneavoastră, nu va avea un efect derizoriu și Trebuie să ne asigurăm că contribuția noastră nu este derizorie și că există o paralelă cu revizuirea de la jumătatea parcursului a CFM și o suprapunere pe care putem, de care putem beneficia. Transmitem un mesaj, acest mesaj non-stop și cred că va fi un an de lucru foarte interesant. Trei comentarii pe scurt. În primul rând, în ceea ce privește Turcia, mulțumesc pentru spiritul critic exprimat și poate că ar trebui să ne gândim dacă nu ar trebui să fim mai radicale sau mai uh, serioși în uh, legătură cu discursul nostru și uh, Uh, influența pe care o avem în aceste decizii. În al doilea rând, în legătură cu această nouă temă, criza refugiaților, pentru că există o uh, separare din ce în ce mai mare însă între resursele de care dispunem și discursurile noastre. Așadar, după știrile recente, după ce se întâmplă în Grecia, în Lesbos sau la frontierele din estul Europei, ar trebui să ne intensificăm acțiunile în loc să ne închidem din ce în ce mai puternic ochii, ca și cum toate aceste lucruri ar face parte din normalitate. Nu putem să continuăm ca și înainte, nu este vorba aici de stabilirea unor marje, ci de luarea unor decizii politice uh, efective care să rezolve problema taberelor de refugiați. Trebuie să ne gândim și la ITER, vom trece cu vederea ce se întâmplă acolo, ca întotdeauna apar critici Însă, dacă aplicăm și aici criteriul de performanță pe care ni-l recomandă doamna comisară Georgieva, deja am fi și eliminat această rubrică bugetară. Există dificultăți de gestiune, dificultăți de concept, uh, programe care nu au fost bine gândite. Eu cred că totul trebuie să fie regândit de la zero. Nu sunt, sunt de asemenea sigur că uh, introducem adecvat, uh, ținem cont adecvat de consecințele pozitive în, domeniul, în domeniul bugetar ale conferinței de la Paris COP21. Și ar trebui să ne schimbăm și aici uh, felul în care vedem uh, Uh, gândirea bugetului pe 2017. Manca. Mulțumesc, domnul Manca. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru că a reușit uh, să acopere toate chestiunile ce trebuie avut în vedere. Mai întâi aș dori să adresez o întrebare mai degrabă comisiei decât raportorului. Îmi amintesc că într-o conciliere cu Consiliul și Comisia, am uh, dorit să se sprijine inițiativa Ocupării pentru Tineret și am cerut statelor membre să evalueze situația până în 2015. Avem această evaluare? Are Comisia evaluarea acestui mecanism pentru tineret? poate ar putea să ne se spună mai multe. Și în al doilea rând, spunem cu toții că trebuie să mobilizăm fonduri în 2016 și 2017, fonduri semnificative pentru criza refugiaților și avem nevoie de fonduri suplimentare. Iar uh, la buget avem uh, o șesime din cele 3 miliarde necesare pentru Turcia. Și, și știm cât de greu este pentru Consiliu să găsească fondurile care lipsesc de 1,5 miliarde. Și știm că BCE uh, imprimă 6 miliarde de euro lunar pentru a spori inflația în Uniunea Europeană. Poate ar putea să fie combinat aceste eforturi, în momentul în care statele membre încearcă să uh, Uh, să strângă banii, reduc investițiile și uneori guvernele uh, negociază cu comisia și uneori sunt gata să renunțe la alocarea de la, de la fonduri pentru... Și atunci poate am putea combina eforturile și să negociem și cu BCE pentru a putea finanța acest, aceste activități importante și prin această măsură. Mulțumesc! Domnul Omarji. Mulțumesc, uh, uh, domnule președinte. Aș dori să fac câteva observații. În primul rând, uh, exercițiul bugetar 2017 este politizat, extrem de politizat, fiindcă la ora actuală, iată, suntem la începutul 2016 și ne întrebăm care va fi viitorul Uniunii Europene. Și ne dăm seama, vedem foarte bine și simțim limitele cadrului bugetar, care nu ne dă decât foarte puține mijloace pentru, la dispoziție pentru a răspunde unor nevoi mari. Vreau să felicit pe raportor pentru activitatea sa, care a scos în evidență nevoia de a, a găsi un răspuns crizei migratorii. Considerați că bugetul a jucat un rol uh, esențial, e adevărat, dar a, nu a fost suficient pentru a răspunde nevoilor. La ora actuală, momentul în care stăm de vorbă, știți care este situația în Grecia. Și știți că Grecia a beneficiat de foarte puțin sprijin bugetar pentru a face față acestor urgențe cu care s-a confruntat. Iar în același timp, statele membre găsesc 3 miliarde de euro pentru Turcia. Ei bine, aici, aici dăm dovadă de o incoerență greu de justificat. În al doilea rând. Peste tot se pun sub semnul întrebării drepturile fundamentale ale Uniunii Europene. Iar acest lucru afectează procesul, proiectul european uh, în miezul său și riscă să uh, distrugă Uniunea Europeană. Avem instrumente, macrocondiționalitatea de pildă, pentru respectarea criteriilor privind uh, deficit, deficitul, deficitul structural și datoria națională. Știți care este procedura generată de deficit, excedentul de deficit? A putea să ne gândim astăzi și la mecanisme de sancționare uh, adevărate sancțiuni pentru țările care nu respectă drepturile fundamentale și care, care iată, subminează uh, proiectul european acum. Și încă o remarcă. Se fac uh, unele afirmații privind uh, combaterea șoma, uh, șoma, ocuparea forței de muncă și combaterea sărăciei. În ceea ce privește uh, ocuparea forței de muncă, vreau să vă reamintesc că un program foarte interesant a fost uh, oprit, pur și simplu, fără nicio justificare. Apoi, în documente, iată ce găsesc, în 2015, o parte importantă a creditelor Fondului European pentru Asistență către persoanele cele mai puțin favorizate nu a fost folosită de către statele membre noi la Parlamentul European ne-am bătut pentru a menține în viață acest program și iată că ce s-a întâmplat. Multe fonduri, o parte a acestor fonduri din acest program pentru combaterea sărăciei sunt, sunt transferate la FEDER. Iată, iar încă o dovadă de incoerență. Și aș dori să mai spun ceva și în ceea ce privește coeziunea. E drept că anul 2017 va fi momentul în care vor sosi plățile, fiindcă vom fi la jumătatea parcursului și, încă o dată, se va pune această problemă, mai grav decât anul trecut, problema facturilor neplătite, fiindcă nu s-a găsit nicio soluție durabilă. Și vreau să vă spun că, până la urmă, nu avem mijloacele necesare nici la nivelul ambițiilor noastre și nici la nivelul responsabilităților pe care trebuie să ni le Asta mă mulțumesc, domnul Zani. Grazie, președinte, grazie. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult uh, raportorului care ne-a dat foarte multe idei pe care putem după aceea să le mai aprofundăm în cadrul lunilor care vor veni și în care vom purta discuții. Numai pentru a putea, um, pentru a sublinia două puncte, aș vrea să iau cuvântul și aș vrea să spun că, de fapt, colegul nostru deja le-a subliniat punctele pe care va trebui să ne concentrăm. Pe de o parte, migrația. E clar că sunt deja doi ani de când încercăm să facem presiune asupra acestui punct, dar Comisia și statele membre se mișcă foarte încet. Acum ne regăsim în situația în care trebuie să gestionăm o urgență și anul viitor această urgență va fi cu siguranță și mai mare. Știrile pe care le vedem acum sunt, de exemplu, că Pentagonul a decis să intensifice bombardamentele în Libia, așadar refugiații care vor, se, vor, se vor crea din cauza acestor bombardamente nu vor veni în Statele Unite, ci vor veni în Italia, probabil, sau în interiorul Uniunii Europene. Așadar, trebuie să ne asumăm această urgență, iar punctele de plecare pentru o negociere cu Consiliul sunt destul de proaste, după părerea mea. Statele membre se pun de acord foarte ușor pentru a hotărâ 3 miliarde pentru Turcia, în timp ce noi, cu multă dificultate, încercăm să adunăm ceva firmituri din buget pentru a rezolva această problemă. Eu cred că e nevoie de o reflexie foarte importantă. Va trebui să ne gândim uh, la acele state membre care, din punct de vedere monetar, au avut un beneficiu foarte mare de, la, de pe urma Schengen și uh, datorită Schengen au mutat, de fapt, granițele și nu-și mai controlează granițele au, de fapt, au pus aceste costuri pe umărul altor state și aceste state au avut un beneficiu monetar uh, foarte lung din 95 de acum, cu costuri foarte mici pentru controlele interne și astăzi va trebui să-și asume responsabilitatea de a o reface. Dacă Europa este o Uniune solidară, eu am ceva dubii că acestea vor vrea să-și asume responsabilitatea, trebuie să-și asume și aceste costuri. Dacă noi considerăm că acordul Schengen, care datează din anul 1995, și ne mai uităm și la Frontex, care nu a fost creat decât în 2005, vedem că am avut 10 ani de goluri și, de fapt, acum Frontex nu este, înca- nu este posibil, nu este capabilă să gestioneze această problemă, îmi cer scuze. Eu cred că aceasta este, deci, urgența principală și punctul care, cu siguranță, va absorbi o mare parte din activ- activitățile noastre și din discuțiile noastre. O, iată, o ocazie foarte importantă de a verifica aceste exigențe discuțiile despre fondurile pentru Turcia sper să se continue. Sper ca Parlamentul European și această comisie să poată să joace un rol important în discuție. Și momentul important va fi vizita pe care o vom face în curând în Turcia. Aceasta va fi o ocazie esențială pentru a putea înțelege exact care vor putea să fie exigențele de care va fi nevoie, care vor fi condițiile și cum vor trebui utilizați acești 3 miliarde de euro, dacă există o manieră eficientă pentru a putea combate problema migrației. Invit pe toți să participe activ la această misiune. În ceea ce privește celelalte priorități, eu cred că vom mai avea ocazia să mai discutăm. 2016 și 2017 vor fi probabil ani foarte dificili pentru Uniunea Europeană, iar creșterea uh, nu prea pornește din loc uh, și nici șomajul nu scade considerabil, iar Uniunea Europeană este cea care trebuie să ofere rezultate. Un punct fundamental pe care va trebui însă să lucrăm încă mai mult decât am făcut-o și mult mai strict decât am făcut-o până acum, este cea legată pentru, uh, pentru, uh, pentru proiectele neplătite, pentru arierate, de fapt, și va trebui să încercăm să găsim o soluție, așa cum se întâmplă și cu problema migrației, pentru că nu ne-am ocupat la timp de ele, va trebui acum în timp foarte scurt să gestionăm o, o urgență foarte mare. Eu urez mult succes tuturor la această activitate. Si, Colmel. Mulțumesc, domnul Colmel. Auch ich möchte mich zunächst Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea foarte mult să mulțumesc colegului Gaier, în primul rând, pentru raport. Și sunt absolut de acord cu dumnealui, e de fapt o mare nerușinare să vedem cum Consiliul discute și hotărăște despre mijloace financiare fără să ne întrebe înainte ce se întâmplă. Vreau să amintesc cu această ocazie și a fost propunerea mea aceasta deja de ceva vreme că trebuie să ne simplificăm procedura bugetară. Cred că a fost inutil să creăm un nod gordan care, pe de o parte, obligă Comisia, Consiliul și Parlamentul să decidă deodată despre acest buget și, din păcate, aproape toți colegii mei înțeleg prin flexibilitate întotdeauna un buget mai mare. Toată lumea dorește mai mulți bani. Și eu mă întreb de unde să vină toți acești bani? Chiar uh, de curând am auzit o propunere foarte interesantă din partea domnului Manca că BCE-ul are bani uh, destui, adică de fapt are o, um, imprimantă în uh, pivniță sau nu știu cum vede dânsul așa ceva. Nu lucrurile care sunt făcute așa nu pot, pot să meargă bine. Nu se poate să producem bani pur și simplu și după aceea să spunem că avem bani. Și uh, trebuie de asemenea să mai purtăm și discuția cu privire la CFM pentru ca să vedem uh, ce facem din perspectiva bugetară. Ori luptăm uh, anual din perspectiva pentru bugetul uh, nostru, uh, ori spunem că statele membre care trebuie să pună acest buget la dispoziție sunt reprezentate de către Consiliu și deci atunci acesta trebuie să decidă sumele concrete. Dacă ne uităm la rezultatul unor negocieri foarte îndelungate în ceea ce privește mm, fondurile plătite, vedem la, vedem la angajamentele de plăți că ajungem până la urmă la poziția Consiliului și mă întreb de ce negociem atât de mult. Dar, în schimb, trebuie să întărim poziția Parlamentului prin faptul că avem o funcție mult mai importantă în a decide cum se cheltuiesc banii. Eu, mi se, mie mi s-ar părea mult mai util să facem așa. Și către colegul Zani mm, sunt de acord pe un punct. Acordul Schengen a avut o eroare de, de la naștere. S-a uitat că unii vor rămâne în afară, vor rămâne la granița exterioară și nu au primit o compensare aceștia. Eu cred că această greșeală trebuie să fie corectată. Nu putem, nu este serios să cerem unor țări să asigure frontierele externe, care sunt mult mai greu de asigurat decât în unele țări, de exemplu și în Germania, unde nu se vorbește despre chestiunea costurilor. Mulțumesc. Monsieur Ali. Thank you, Mr. Chair. Colleagues, uh... Domnul Ali. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În primul rând, uh, mulțumesc uh, pentru acest raport cuprinzător, care cuprinde o analiză cuprinzătoare a situației economice și geopolitice în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene. Și s-au făcut și unele propuneri în ceea ce privește prioritățile europene pe anul viitor. Bineînțeles, există unele diferențe în ceea ce față de la meu atitudine față de un document similar uh, redactat uh, anul trecut privind bugetul de anul acesta. Dar asta și dat fiind că situația este diferită acum. așteptăm, ne așteptăm ca creșterea economică să fie slabă, afectată, bineînțeles, negativ de problemele din uh, țările în curs de dezvoltare și de tensiunile geopolitice. Iar uh, criza refugiaților, uh, care nu dă semne să se aplaneze, are și ea un efect negativ asupra estimărilor noastre. Și să deschid o paranteză și să vă spun că, dar fiindcă mulți colegi au vorbit despre fonduri care care au fost trimise prin uh, mecanismul de cooperare suma de 3 miliarde de euro. Dar 500 de milioane numai provin din bugetul 2016 al bugetului Uniunii Europene. Restul provine de la statele membre, deci este o decizie a Consiliului și dacă dorim să facem față crizei refugiaților, trebuie să facem acest lucru, altfel nu văd cum vom putea să soluționăm această criză. Eu sunt membru al... Uh, eu, sunt, eu provin dintr-o țară de frontieră externă. Se vorbește despre zona Schengen, dar țările care nu sunt membre ale zonei Schengen își uh, își respectă angajamentele corect, dar în momentul în care se vorbește despre frontierele externe, se vorbește numai despre frontierele externe ale zonei Schengen. Trebuie să începem să vorbim și despre frontierele externe ale Uniunii Europene, fiindcă altfel nu văd cum uh, vom putea să ocrotim zona, EU, zona Schengen pe de întregul. Acum, uh, în ceea ce privește pregătirea executării bugetului 2017, care coincide cu revizuirea de la jumătatea parcursului a CFM, CFM-ului actual. Și în bugetul anterior aveam niște priorități definite foarte clar care ar uh, fi dus Uniunea Europeană la dezvoltare economică și creșterea ocupării forței de muncă. Din păcate, situația nu mai este roz acum, nu mai este promițătoare și se vorbește despre uh, politici economice mai echilibrate. În ciuda crizei multiple economice care ne-am confruntat și, asupra, și în ciuda impactelor negative asupra Uniunii Europene, cred că trebuie totuși să stabilim niște priorități. Sau așa cum au spus unii colegi, să reactualizăm prioritățile care au fost stabilite pentru bugetul de anul acesta, 2016, fiindcă aceste priorități care au fost fost hotărâte anul trecut nu au putut fi um, îndeplinite într-un singur an, fiindcă procesul este mai lung. Aceste priorități ar putea să influențeze pozitiv nu numai, nu numai pe cetățeni, cât și mediul de afaceri local și să atragă investiții din afara Uniunii Europene. Trebuie să consolidăm creșterea economică, și ocuparea în, spirit, în spiritul populației europene și să accentuăm rolul la nivel mondial al Uniunii Europene. Mulțumesc! Domnul Tarand, uh, sunteți ultimul care are cuvântul. Da, o să fiu foarte succint și mă bucur că sunt cel din urmă. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule raportor, și, așa cum a spus și domnul Malaga deja, aspectul privind schimbările climatice și Convenția de la Paris să se regăsesc bine acoperite în punctul 18 al acestui raport. Dar după cum știm, acest, aici este un compromis, vorba de un compromis între colegiuitori. Deci, dacă îmi permiteți, aș dori să, să Uh, avem o poziție mai radicală în ceea ce privește măsurile pe care le poate lua Parlamentul European, căci altfel bunele dumneavoastră intenții vor fi uh, calcate în picioare de Consiliu și de Comisie. Iar, în al doilea rând, încă un aspect, uh, nu, nu vreau să ajung eu la știri din Turcia privind refugiații și planul de a investi 3,5 miliarde de euro în guvernul turc 3,5 miliarde, mai bine să investim în uh, independența curzilor uh, din Siria și Irak. Și uh, să obligăm Ankara să fie mai, să se arate mai prietenoasă față de autonomia din Republica din sud-estul Turciei și, după părerea mea, Astfel am uh, aduce pacea în Orientul Mijlociu față de eforturile noastre de a le da bani turcilor pentru a-și face uh, pentru ca frontierele lor să fie mai puțin poroase. Mulțumesc. Mulțumesc. O să discutăm cu Comisia AFET. Iată, am, uh, am încheiat lorile de cuvânt la raportul uh, Gaier și uh, pregătirea bugetului va fi un uh, moment foarte important. Uh, da, era nevoie de 3 miliarde pentru Turcia, dar uh, în curând veți afla și care va fi suma necesară pentru Liban și Iordania. ceea ce, bineînțeles, va afecta bugetul 2016 și 2017. Acestea fiind spuse, dat fiind uh, în ciuda orei târzii, dat fiind că am avut totuși uh, lucruri interesante de discutat, uh, Vreau să întreb Comisia dacă are de făcut câteva comentarii. Si, monsieur le peut-être... Mulțumesc, domnule președinte. Poate aș răspunde la câteva întrebări care au fost ridicate foarte rapid. În primul rând, vă reamintesc facilitatea propusă de către Comisie care nu vizează Turcia ca atare, ci refugiații care se află în momentul actual în Turcia, deci ajutorul vizează posibilitatea de a asista pe acești refugiați la fața locului și comunitățile unde acești refugiați sunt cazați. Acesta este obiectivul și finalitatea este de a stopa fluxul de refugiați care uh, altfel ar înainta către frontierele Uniunii. Deci este important să facem această distinție. Nu este un ajutor pentru Turcia, este un ajutor pentru refugiați care sunt în momentul de față în Turcia. Propunerea Comisiei se referă la 500 de milioane din bugetul Uniunii și 2 miliarde și jumătate din contribuții financiare ale statelor membre. Acest, în discuțiile la Consiliu, aceste mm, procentaje au fost mm, modificate o treime din bugetul Uniunii și 2 miliarde din contribuțiile statelor membre. Acordul încă nu a fost formalizat Există o înțelegere, un acord, o înțelegere politică și acest lucru va permite să contăm pe 2 miliarde în plus pentru a face față provocării refugiaților și Turcia este un partener cheie pentru Uniunea Europeană. Câteva observații în legătură cu anumite afirmații care au fost făcute, domnul Berger, mi se pare, în legătură cu creșterea facturilor neplătite restante, aș dori să vă atrag atenția că rezultatul la sfârșitul anului 2015 este că uh, plățile erau sub prevedere, am, prevederi, am transmis o notă de analiză legată de execuția pe 2015 și situația s-a îmbunătățit. În 2016 nu vor exista facturi restante problematice și putem prevedea că, că nici în 2017, deci uh, criza de disponibilitate a creditelor uh, care a apărut, care a apărut în anii trecuți a fost depășită și la presiunile Parlamentului care a reușit să convingă Consiliul să autorizeze creditele necesare. Așadar, în ceea ce privește întrebarea domnului Manca, când uh, va fi disponibilă evaluarea inițiativei de angajament a tinerilor? Uh, în primăvara, în primăvară așteptăm rezultatele evaluării cât mai repede posibil pentru ca acestea să facă parte din elementele de care să se țină cont în evaluarea cadrului financiar dar și în vederea pregătirii bugetului pe 2017. Dacă am uitat alte întrebări care au fost puse, îmi cer scuze, domnule președinte. Domnule Fernandez, o întreb, intervenție foarte scurtă. Doar o întrebare, pentru că cele 3 miliarde pentru Turcia vor avea repercusiuni asupra anului 2016 și am înțeles că acordul pe care nu-l cunosc în Consiliu este ca un miliard să fie un miliard din bugetul Euro- Uniunii Europene în 2016. Dar unde va găsi Comisia acest miliard de euro? un răspuns în legătură cu acest miliard? Sau era vorba de uh, cum propunerea comisiei era de 500 de milioane, deci 250 de mii în 2016. Consiliul a solicitat o altă repartizare În momentul actual încă nu am stabilit realocări pentru 2016. Vom vedea ulterior în momentul prezentării proiectului de buget pe 2017 ceea ce poate să se, fie, să se financeze în interiorul cadrului, inclusiv prin instrumente de flexibilitate care există în cadrul financiar. Așadar, Există un angajament pentru a găsi aceste sume, însă Comisia va examina toate posibilitățile și acestea vor fi identificate mai precis la proiectul de buget pentru 2017. Domnul Depre, da, am citit că domnul Timmermans a anunțat că Colegiul Comisarilor a anunțat că introducerea unei structuri sim- a, a, anunțat înființarea unei structuri similare cu planul Juncker pentru Orientul Mijlociu. Ce poate să ne spună Comisia și de unde vor proveni fondurile pentru a asigura garanțiile? Pentru a, a, garanțiile pentru acest nou plan Juncker. Poate îl interesează pe domnul Galer. Bugetul Uh, este răspândit în toate părțile. Este un fel de balcanizare a bugetului. De unde vor fi găsiți bani pentru Iordania și pentru Liban? Nu sunt în măsură să vă dau mai multe detalii în legătură cu afirmațiile vicepreședintelui Comisiei. Pentru Siria, va fi o conferință de angajare a donatorilor la inițiativa guvernului englez și ideea este de a aduna angajamente cât mai mari pentru Siria și statele învecinate, în special Libanul și Iordania pentru a dubla angajamentele de la conferința anterioară Q8. În momentul respectiv, bugetul Uniunii Europene a, s-a angajat cu 500 de milioane, deci dublat ar fi un miliard pe o perioadă de 2 ani. Acestea au fost angajamentele în momentul respectiv, deci examinăm posibilitatea de a face acest lucru prin, prin instrumentele prevăzute pentru regiunea Orientului Mijlociu și pentru 2017 vom vedea care va fi disponibilitatea și plafonul și care va fi marja din programarea financiară actuală, însă, bineînțeles, nu excludem că ar putea să fie necesare și alte resurse și asistența umanitară va avea un rol foarte important. Doar atât vă pot spune în momentul actual. Vă mulțumesc. Încheiem aici dezbaterea noastră. Domnule Gaier, ați fost felicitați și încurajați în demersul dumneavoastră vom avea multe alte ocazii de a mai discuta. Interpreții ne-au acordat uh, încă 15 minute. și mă voi exprima eu în calitate de raportor în legătură cu semestrul european. Vă voi de- transmite un text foarte scurt cu cinci sugestii. În primul rând, deplâng faptul că Parlamentul nu se mai sesizează direct uh, în legătură cu problemele din semestrul european. Acest lucru se întâmplă între statele membre, la nivel de înalți funcționari, însă avem nevoie de o dezbatere politică în Parlament în legătură cu semestrul european. După aceea observ că nu există politică economică europeană, este o adunătură a politicilor economice naționale avem un buget conceput pe șapte ani care ar putea să ne permite să reacționăm la situațiile economice de criză. De asemenea, bugetul european ar trebui să contribuie la realizarea a două obiective și pentru a urma reformele structurale, estimez că bugetul european ar putea să ajute bugetele naționale atunci când există un exces de îndatorare atunci când condamnăm statele respective la situații să rămână în situații dificile, cum în cazul Greciei, și uh, solicit crearea unui buget propriu al zonei euro pentru a face față problemelor specifice. Un mecanism european de stabilitate care să contrabalanceze acest instrument bugetar și să existe o sinergie cu o politică monetară pentru a avea un mix de politici în zona euro la, asemănător cu cel din Statele Unite ale Americii, pentru a stimula creșterea și crearea de locuri de muncă. Dacă dorește cineva să intervină. Domnul Manca. Mulțumesc, domnule președinte propunerile dumneavoastră, le salut și le susțin, însă aș dori să fac câteva observații. Susțin integrarea zonei euro și susținerea Uniunii Fiscale. Discutăm despre un buget uh, separat al zonei euro. Nu, acest lucru nu pune o problemă majoră, însă la Consiliul ECOFIN această propunere este una dificilă și Ecofinul preferă să discute despre crearea unor uh, instrumente financiare microeconomice pentru, macroeconomice pentru a face față șocurilor. Acest lucru ar putea asigura ocuparea în Europa sau printr-un instrument de investiții anticiclic. Unii colegi doresc să voteze. Avem un proiect de comisie comună cu Econ chiar pentru a ne imagina care ar putea să fie bugetul zonei euro. Așadar, îmi cer scuze dacă doriți însă să încheiați intervenția dumneavoastră. Nu? Doamna Oana. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că nu mai avem timp. Mulțumesc pentru proiectul noastră. Din perspectiva verzilor sunt puncte foarte importante care au fost menționate, de exemplu lipsa de codecizie din partea Parlamentului, nevoia unui sistem de fonduri proprii, stabilizatorii macroeconomici și sinergii între politica bugetară și uh, um, obiectivele Europa 2020, nu este o surpriză când spun acum că verzii sunt acum pentru pactul, foarte critici față de pactul de stabilitate și de asociere și în legătură cu reforma semestrului european, de asemenea, avem anumite amendamente critice pe care vrem să le înaintăm, dar avem și amendamente pe care vrem să le înaintăm, care sunt pentru EPSI, pentru creștere și ocupare și pentru extinderea pe criterii sociale și pe bugetare pe gen. Mulțumesc! Merci. Vă mulțumesc! Dau cuvântul acum colegului nostru Dechovski pentru fondul de ajustare la globalizare. Rapid, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, mi-am scurtat discursul de la 30 de minute la 1 minut, așadar voi încerca să vă spun doar aspectele esențiale. Este primul raport uh, legat de mobilizarea uh, Fondului de Ajustare la Globalizare în acest an și mă bucur că sunt raportor pe acest subiect pentru că este caz uh, este un caz foarte clar uh, de impact al globalizării asupra uh, pieței europene. Este vorba de industria sticlei care a suferit deja în trecut și suferă chiar și în prezent. Vă dau câteva cifre în acest raport. Se menționează două regiuni din Belgia, Eno și Namur, Solicitarea a fost transmisă Comisiei Europene în august anul trecut. În octombrie a fost suplimentată cu informații suplimentare. Comisia Europeană a constatat că această solicitare îndeplinește criteriile și a propus o sumă totală de 1.950.000 de euro din bugetul pe 2016 Uh, pentru 412 muncitori disponibilizați și 400 de tineri. V-am dat informațiile importante, este vorba de educație și alte proiecte. Dacă aveți întrebări, vă pot răspunde mai târziu. Tot dumneavoastră ne vorbiți uh, de acordurile de pescuit între Danemarca și Uniunea Europeană și Groenlanda. Cu aceeași concizie, dacă se poate. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Fiind că vă respect, o să vorbesc chiar mai repede. Am în vedere protocolul actual care garantează drepturile de pescuit și contribuția financiară între Uniunea Europeană pe de-o parte și guvernul Danemarcei pe de altă parte și uh, guvernul Groenlandei pe de alta și parteneriatul în domeniul uh, pescuitului care a expirat pe 31 decembrie 2015 este necesar să renoim uh, aceste acorduri cu Danemarca și Groenlanda. Acor- scopul nostru este să îmbunătățim cooperarea. Vom contribui cu 17 milioane de euro în următorii 5 ani, deci suntem, vom plăti din 30 de milioane, așadar resturile pentru uh, Groenlanda. E foarte important uh, și nu am nicio problemă să recomand acest raport pentru Comisia pentru Pescuit. Mulțumesc! foarte convingător. Nimeni nu dorește să ia cuvântul. Trecem la vot. Primul vot pe bugetul 2015, secțiunea 3. Doamna Gardia Zabal este raportor. Domnul Gaier îi ține locul. Das müssen wir jetzt auch sehr schnell machen. Trebuie să facem foarte repede acest vot. Aș fi vrut să pot să vă ajut mai repede, dar uh, trebuie să-mi găsesc notițele. Dragi colegi, ultima întâlnire cu raportarea pentru 2015 a, a hotărât, mulțumesc, folosirea fondurilor nealocate 415,9 milioane de euro în total, fonduri nefolosite, E vorba de fonduri care, pe de o parte, vin de la ajutorul european pentru cei mai defavorizați și nu au fost finalizate anumite proiecte și un domeniu mai mic despre care domnul Omarji a explicat înainte despre ce e vorba, și anume că autoritățile de management de gestiune din statele membre nu au fost numite la timp și de aceea au rămas aceste fonduri. Așadar, e nevoie de alte, sunt alte nevoi pentru aceste fonduri și restul de 31,9 milioane sunt, vin din domenii neîncheiate, din mai multe politice de mediu, Orizontul 2020 și fondul de preaderare, dar și proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Raportoarea pentru buget propune ca 288,5 milioane din acestea să fie folosite în programe pentru dezvoltare rurală și 127,4 milioane să fie folosite în fondul regional pentru a putea să contrabalanceze reducerile făcute de către Consiliu. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci acum supunem la vot aceste transferuri pentru a încerca să plătim anumite facturi neplătite. Vă rog să vă puneți cartelele în consolă și vom face o, un test acum, un vot de test, s-a deschis votul. E un test doar, momentan. M. Bon. Alors, on en a combien 24 mm.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 Cineva n-a votat? S-a închis votul. Și se adoptă 23 de voturi pentru și o abținere. Domnule Fernandez, văd că nu aveți modificări. Domnul Depre. Domnul Ali. Da, e un vot în plus. Votați pentru. Donc ça fait 24. Monsieur de... 24. Domnul Depre, aveți cuvântul. un virament din partea Curții de Conturi. Curtea de Conturi propune 170.000 de, artic- de euro să fie virat de la 20 la 22 și finanțarea retragerii unui agent în interesul serviciului. Sper să nu fie prea multe interese de serviciu, dar nu cred că putem să ne opunem. Oricum, e destul de scump această decizie. Oh, pardon. Dacă nu sunt obiecții, atunci e în regulă. Voi considera că sunteți de acord? Doamna Holmeier, pe imobiliar. E frumos când vii la rând cu 10 minute după sfârșitul uh, reuniunii, deși e vorba de bani mulți și se dau bani mulți pe clădiri, dar asta e. Avem un dosar necomplicat de data aceasta, e vorba de scoarul de Meus avem un contract, se bazează pe o licitație din anul 2010, am discutat deja în 2012, în comisia aceasta am și votat. Știam că avem o, vom avea o fază care nu era planificată să dureze mai mult de un an, erau nevo nevoie de renovări în acest spațiu în care clădirea trebuia să fie adusă la standarde corecte, corecte pentru o clădire administrativă și la standarde moderne de mediu și la dotarea care trebuia, însă firma nu a terminat la timp și tot nu termină la timp și dintr-un an s-au transformat acum aceștia în 2 ani. Deci acum trebuie să ne gândim la fondurile care trebuie acum acoperite, deși nu avem încă această clădire. Chiria în contractul pe care l-am semnat este 9,1 milioane. Am putut negocia un contract pe care, bun pe care acum nu l-am mai primit uh, niciodată și anume 2 ani fără chirie, astfel încât prețul uh, pe metru pătrat este foarte clar sub prețul mediu, atunci însă uh, când se căutau buni, chiriași buni, am putut avea o negociere bună și am negociat un contract interesant. Însă acum, aceste 20 de luni trebuie cumva să fie acoperite. Am discutat cu proprietarul ca 20% minus să se calculeze de la chiria ca atare, însă ajungem la 12,2 milioane, plus asigurări și întreținere de 180 de mii într-o fază în care ne aflăm acum, avem această, aceste calcule, așadar, plus uh, am mai avut și mai multe reduceri pentru fasade greu de curățat și um, am constatat de asemenea că sunt mai puțin metri pătrați decât ne închiriaseră, deci aici am avut din nou o reducere și acum suntem la 12,5 milioane pentru 20 de luni pe care trebuie să le plătim și Parlamentul European are nevoie deci de aprobarea noastră pentru aceasta. Totul este corect, totul s-a întâmplat corect și um, contractul va fi semnat și nu vor avea loc nicio modificare. Trebuie însă să justificăm uh, aceste 20 de luni, trebuie să plătim însă această chirie pe 20 de luni uh, în plus pentru că au durat mai mult lucrările, dar după cum spuneam este o sumă redusă de... Uh, domnule Depre, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu am patru pagini de întrebări. O să ne costă 25 de milioane de euro pe zi. Bun, înseamnă că ar trebui să faceți ceva presiune pe comisie. E un dosar destul de bizar dar Mulțumim foarte mult, doamna Holmeier, pentru această prezentare. Domnul Gaier? Nu înțeleg de ce nu putem să dăm factura întreprinderii de renovare care nu uh, ne-a uh, care nu a respectat contractul. Clădirea însă nu era gata. Am înțeles că am avut reduceri, da, am avut reduceri de 20%, s-au negociat, dar nu s-au indexat. Deci indexarea se face doar cu intrarea în clădirea nouă, dar peste aceasta avem 5 milioane sumă de garanție dacă această clădire uh, nu este adecvată pentru că se pare că mai sunt domenii în care este, sunt probleme și atunci vom mai avea 5 milioane în plus. Aceasta este garanția pentru noi, pentru ca să mai aibă loc și ultimele lucrări dificile. Acum, acestea ar fi, ar fi fost o garanție foarte bună. Acum, 20% de reducere e bine, dar e adevărat că am avut oameni în clădire 20 de luni, deci nu putem spune că nu am folosit-o. Deci acum avem o reducere de 20%. Proprietarul nu este foarte hotărât dar și foarte bucuros, dar așa este în contract și trebuie să respecte. Bref, nous sommes dans un processus qui est largement entamé. Ne aflăm așadar într-un proces care este irreversibil. O să-l supun la vot atunci. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă cu 18 voturi la 1 și 5 abțineri. Am terminat, dragi uh, colegi, și vă rog să scuzați președintele care poate n-a avut destul autoritate. Discuțiile au fost interesante și ar fi fost păcat să le scurtăm și vreau să vă spun că următoarea reuniune va avea loc pe 15 februarie aici la Bruxelles. Și se încheie ședința.